Right, good, good morning everybody. I know it's early and it's an early start. Bună dimineața tuturor. Știu că este foarte devreme, însă trebuie să începem, pentru că altfel nu vom avea suficient, de, suficient timp la dispoziție. Este deja ora 9 și 4 minute, dar uh, ceasurile de aici din sală arată că este doar uh, ora 9, poate merg puțin mai uh, încet. Avem la dispoziție o oră pentru audierea cu domnul Steven Mayer. Vor urma întrebările. Pentru fiecare întrebare aveți la dispoziție un minut și pentru fiecare răspuns um, sunt alocate 3 minute și jumătate, deci trebuie să ne încadrăm în, în 5 uh, minute. Um, aș dori să-i rog pe membrii comisiei să pună în doar o întrebare și dacă veți pune mai multe întrebări, uh, probabil că nu veți primi răspuns la toate aceste întrebări. În primul rând, domnul Steven Mayer va avea 5 minute la dispoziție pentru remarcile inițiale și apoi vom trece la rundele de întrebări și răspunsuri. Doresc să vă aduc aminte că dânsul este can- candidatul uh, uh selecționat pentru funcția de președinte al Autorității Europene, Europene pentru Valori Mobiliare și Piață. Steven, ai cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această introducere. Doresc să mulțumesc și membrilor Comisiei ECON pentru o, ocazia pe care mi-o dau de a vorbi astăzi uh, despre Autoritatea uh, Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe. Această autoritate și constituirea acestei autorități reprezintă o consecință, una din puținele consecințele pozitive ale crizei economice. În urma acestei crize financiare am ajuns la concluzia că supravegherea uh, transfrontalieră este uh, foarte necesară, deoarece supravegherea la nivel național nu este suficientă. Parlamentul European a avut un rol uh, crucial la elaborarea acestei noi autorități. Autoritate care acum trebuie să se ridice la nivelul așteptărilor. De la început, încă de la început, această autoritate trebuie să poată să răspundă um, situațiilor uh, de urgență când este nevoie. Prerogativele acestei autorități sunt largi, însă eu aș dori să pun uh, accentul pe cinci priorități. În primul rând, uh, trebuie să construim o, o supraveghere eficientă a piețelor financiare autoritatea trebuie să uh, se asigure că practicile actuale uh, sunt uh, respectă prevederile necesare. A doua prioritate se referă la protejarea consumatorilor. În foarte multe cazuri, consumatorii au plătit costuri prea mari pentru anumite servicii. Autoritatea noastră va uh, garanta transparența și eficiența. Și în anumite cazuri chiar vom recurge la interzicerea unor anumite produse. A treia prioritate se referă la stabilitate. Autoritatea noastră nu este una singură, ci face parte dintr-un cadru mai larg vom colabora cu autoritatea responsabilă pentru bănci și pentru asigurări și pensii și cu Comitetul European pentru Risc Sistemic. Și vom uh, reacționa la orice recomandări dacă este uh, nevoie. Al a patra prioritate se referă la standarde de înaltă calitate. A cincea prioritate, a cincea prioritate se referă la condiții um, egală de competitivitate. Autoritatea noastră va avea prerogativele necesare pentru a acționa în momentul în care observă că sunt uh, încălcate uh, normele europene. Aceste cinci priorități reprezintă nucleul uh, programului de, de muncă al autorității noastre în viitor. Este clar că um, avem nevoie de o, o tranziție um, treptată de la sistemul actual la noul sistem de supraveghere, atât în ceea ce privește prerogativele și uh, sistemul uh, organizării. Haideți să ajungem la con- concluziile um, fin- finale. În ultimii ani am avut uh, uh onoarea de a conduce două autorități de supraveghere. Um, Prima autoritate este autoritatea de supraveghere a piețelor financiare din Olanda. Am învățat un lucru foarte important și anume că independența trebuie să fie asigurată pentru cei care reglementează aceste, aceste piețe. Deciziile pe care le voi, lu- le voi lua eu în calitate de, de președinte trebuie să uh, contribuie la uh, stabilitatea pie- piețelor uh, financiare. În ceea ce privește responsabilitatea mea în fața Consiliului și în fața Parlamentului European, așa cum am spus deja, Parlamentul European a avut un rol foarte important pentru a ajunge în această fază de, în care a fost creat acest cadru de supraveghere. Și sunt convins că rolul, parlament, rolul Parlamentului va rămâne în continuare important în evoluția acestei uh, autorități. De aceea aș dori să declar uh, în mod oficial că în calitatea de președinte voi uh, dori să dialoghez cu Parlamentul European. Vă mulțumesc și aștept uh, întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc, până doamna președinte, ați început foarte bine, cu 15 minute mai puțin. Prima întrebare Jean-Paul Gauzes în numele PPE-ului. Jean-Paul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte desemnat. Cuvintele dumneavoastră sună frumos la urechile Parlamentului European, instituție care a făcut foarte multe pentru crearea acestei autorități de supraveghere la nivel european. Nu pun sub semnul întrebării persoana dumneavoastră, însă trebuie să știți că unii dintre noi se îndoiesc că Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe va avea chiar posibilitatea să își exerciteze competențele uh, stipulate de regulament. Felul în care s-a făcut selecția, uh, felul în care ar trebui să funcționeze ierarhia ne face să ne temem că până la urmă nu va exista o uh, diferență între uh, SESAR și ESMA și AMVB, mă scuzați. Și atunci vă rog frumos să ne spuneți ce motive întemeiate puteți să ne dați pentru ca să nu mai avem aceste îndoieli. Vă mulțumesc! Domnul Maier, vă mulțumesc frumos că îmi dați ocazia să vă dau mai multe detalii apropo de diferența dintre Comisia Europeană de Supraveghere a Piețelor, așa cum există ea de câțiva ani, și felul în care va funcționa amvp ul Regulamentul dă noi competențe Autorității Europene pentru Valori Mobiliere și Piețe. Noi vom avea un rol fundamental diferit față de uh, Comisia Europeană pentru uh, Reglementarea și Supravegherea Piețelor. Noi CSR-ul nu avea nicio competență pentru a se implica direct în reglementarea piețelor. Avea mai degrabă un rol de monitorizare. Noi va trebui, bineînțeles, să cooperăm, cum am mai spus, cu Comisia Europeană și, și Parlamentul European va avea un rol de jucat și, în plus, avem și o competență pentru a acționa în caz de distorsionare a concurenței. Deci eu găsesc că există totuși o diferență majoră față de trecut nu va fi o schimbare uh, progresivă, ci chiar o schimbare radicală. În ce privește și dimensiunile, resursele, uh, dimensiunea organizației noastre, resursele disponibile, se vorbește la început de 40 până la 50 de angajați și se preconizează că pe viitor vom fi în jur de 100. Iar eu voi fi uh, președinte cu un mandat plin și un președinte cu normă întreagă, pe când la CSR existau numai președinți interimari. De aceea cred că noua autoritate va funcționa complet diferit de fosta Comisie de Supraveghere. Nu este ușor să pui pe picioare o nouă organizație, însă, din punctul de vedere al resurselor, dacă în calitatea mea de președinte voi avea asemenea dificultăți, am să mă exprim în mod clar. Vă mulțumim, spune doamna președintă. Uda Bulman are acum cuvântul în numele grupului socialiștilor și democraților. Äh, Vă mulțumesc și bine ați venit äh, la Comisia Econ domnule Maior, Cred că veți înțelege faptul că această comisie și Parlamentul European sunt foarte mândre pentru că am, ne-am angajat atât de mult în procesul uh, legislativ de, în ceea ce privește supravegherea uh, piețelor financiare și ne dorim ca aceste autorități să fie conduse de oameni care uh, continuă atitudinea noastră. De aceea aș dori să vă întreb pentru a vă cunoaște mai bine. Vă închipuiți urmă, următoarea situație. Haideți să dăm uh, timpul înapoi, roata timpului înapoi. Dacă în urmă cu câțiva, cu câțiva ani, în urmă cu 3-4 ani, am fi avut uh, mecanismele uh, autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, ce ați fi uh, putut, ce ați fi putut face? Unii vorbesc despre faptul că uh, am fi putut să reglementăm mai multe lucruri. Deci ce ați fi făcut dumneavoastră concret și la ce ne putem aștepta pe viitor? Well, we, it's, it's difficult, of course, to... Da, este foarte uh, greu să dăm timpul înapoi și să ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat. Dacă Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe ar fi fost uh, deja creată înaintea crezei, crizei, ce s-ar fi întâmplat? În primul rând, aș, aș spune că o, o supraveghere financiară nu, a piețelor financiare nu înseamnă o garanție în sine. Vor exista perioade de scădere economică și probleme, chiar dacă există un mecanism de supraveghere. Însă aș dori să subliniez că um, nu, probabil nu am fi ajuns în uh, situația uh, de astăzi dacă am fi avut această autoritate. Dacă această autoritate ar fi existat deja mai de demult, ar fi redus riscul de a ajunge în situația în care ne aflăm acum. Ar fi fost bine să avem atunci, uh, să fie existat pe atunci asemenea prerogative, precum cele uh, de care se bucură această autoritate. După cum am spus, agențiile de rating uh, de credit au avut un, un uh, rol important în această criză. Au existat uh, probleme în ceea ce privește calitatea ratingului acestor agenții și dacă aceste lucruri ar fi fost mai bine supravegheate, atunci calitatea ar fi fost mai, mai bună. În ceea ce privește um, reglementarea uh, competiției, um, am spus, de exemplu, în Olanda unui furnizor de servicii că nu are voie să aducă uh, pe piață un, un anumit timp de produse, deoarece nu îndeplinește cerințele legate de transparență în, uh, în Olanda. Cu toate acestea, uh, exact același produs, câteva săptămâni mai târziu, a putut fi adus pe piață într-o altă țară a Uniunii Europene. Deci, uh, cred că Autoritatea Europeană de, pentru Valori Mobiliare și Piețe are puterea de a acționa în aceste domenii. Și în ceea ce privește lipsa de transparență în, uh, în uh, cazul produselor, în cazul tranzacțiilor extrabursiere, și acest lucru contribuie la producerea crizelor financiare. Din nou, subliniez, uh, existența unei reglementări nu reprezintă o garanție totală. Cu toate acestea, dacă avem sisteme de supraveghere doar la nivel național, fără o componentă uh, europeană, um, înseamnă că, la urma urmei, aceste sisteme nu vor funcționa și de aceea avem nevoie de un uh, sistem european. De deci aceea aș dori să subliniez din nou, dacă am fi avut uh, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piață, nu am fi avut uh, aceleași probleme pe care le avem acum. Desigur, o parte, uh, criza parțială a fost cauzată de lucruri care s-au întâmplat în afara Europei, însă cred că uh, șansele de a ne afla în acea situație, într-o situație la fel de gravă, au fost mult mai mici. Vă mulțumesc, spune doamna președintă, pentru cei care nu au fost prezenți la introducere. Doresc să vă aduc aminte că pentru o întrebare sunt la dispoziție un minut și pentru răspuns trei minute și jumătate. Următoarea întrebare, Silvii Goulard, în numele grupului ALDE. Mulțumesc. Colegii au spus uh, deja cât de mult uh, s-a lucrat uh, pentru crearea acestei autorități uh, în lumina raportului uh, la rozier. Eu am o întrebare uh, la obiect, pentru că știu că veniți dintr-o țară care a sprijinit întotdeauna piața internă. Încercăm să ridicăm uh, nivelul de control și de reglementare uh, în toată Uniunea Europeană, uh, așa cum uh, s-a constatat în uh, domeniul uh, sectorului financiar. Uh, dacă în mod abuziv un stat membru declanșează clauza de uh, salvgardare prevăzută de Consiliul în text, ce intenționați să face, faceți? Aș dori să vă spun că știu că această clauză de salvgardare în legătură cu efectele fiscale ale intervenției autorității de reglementare e foarte bună. Din câte am înțeles, va juca un rol determinant în rolul în sectorul bancar sector în care banii contribuabilului au fost folosiți pentru a salva instituțiile financiare. Deci, acolo unde ea e cu adevărat relevantă e sectorul bancar. În ce privește rolul sau sfera de competență a autorității pentru valori mobiliare și piețe, din câte am înțeles eu, această, în legătură cu această clauză, uh, autoritatea de reglementare nu poate să uh, ia decizii în ce privește banii contribuabilului. Bineînțeles că orice decizie luată de autoritatea de reglementare are efecte directe sau indirecte asupra banii contribuabilului, dar autoritățile de reglementare nu sunt acolo pentru a se asigura că piețele uh, financiare sunt de succes sau nu, uh, nu au uh, succes în activitatea lor, ci e exact pe invers deci, avem această supraveghere prudențială pentru a ne asigura că piețele financiare funcționează bine și, bineînțeles, că trebuie să ne asigurăm că banii contribuabilului sunt pe termen lung folosiți așa cum trebuie. Deci, încă o dată, din cât înțeleg eu această clauză, într-o decizie să nu putem da acordul și să spunem că uh, efectele uh, fiscale Uh, sunt foarte importante. Eu cred că nu ne putem uh, axa decât pe domeniile în care sunt folosiți direcție, direct banii contribuabililor. Mulțumesc! În numele verzilor, Sven Gigol, dar acum cuvântul. Hello, sorry for being late. I was caught in... Mulțumesc foarte mult. Îmi cer uh, scuze pentru întârziere, pentru că au fost probleme de uh, trafic. După negocieri îndelungate cu Parlamentul, cu Consiliul, Parlamentul a dat acestor agenții de supraveghere dreptul să limiteze anumite tipuri de tranzacții. În ce uh, împrejurări sau în sfera dumneavoastră de competență la ESMA veți folosi aceste, această funcție pentru a uh, limita anumite Uh, produse sau servicii care ar trebui să ajungă pe piață. Deci care sunt criteriile dumneavoastră sau care vor fi exemplele dumneavoastră, uh, dumneavoastră în care uh, veți, pe care le veți folosi pentru a decide care sunt candidați la această situație sau nu. Domnul Maior, așa cum am spus în declarația mea inițială, unul dintre domeniile pe care Autoritatea pentru Uh, valori mobiliare și piețe se va axa va fi protecția consumatorului. Și rolul dumneavoastră de autoritate de reglementare e foarte important. Eu am avut uh, experiență în uh, regatul țărilor de jos. A fost speculă în țara noastră în ce privește terenurile S-a spus că datorită efectelor schimbărilor climatice, uh, nivelul apei va crește și că vor uh, avea loc foarte multe inundații și, uh, bineînțeles, aceste, acest tip de specule este foarte dăunător și încercăm să le evităm. Apoi, o altă parte a activității noastre va fi să încercăm să explicăm consumatorilor riscurile legate de anumite producte. Dar, cu siguranță, probabil că vom fi obligați și să Uh, interzicem anumite produse pentru consumatori. E, într-un fel, un domeniu nou. În activitatea mea precedentă am făcut-o, nu se acordă o autorizație unui furnizor de servicii uh, dacă planul său de afaceri demonstrează faptul că dacă consumatorul achiziționează produsul respectiv, atunci 70, 80, 90% din plata consumatorului nu uh, sunt uh, investiții, ci vor fi chesturi, uh, costuri administrative și uh, alte costuri de acest uh, tip. Care sunt uh, candidații tipici? E vorba de acele tipuri de produse în care riscul este foarte mare ca un grup mare de consumatori să nu fie mulțumit de uh, produsul respectiv să considere că acest produs nu uh, se ridică în înălțimea așteptărilor clientului. Am înțeles că e vorba de situații excepționale, pentru că consumatorilor le place să aibă la dispoziție opțiuni uh, și de asemenea le place să aibă acces la inovat, inovare. Trebuie să luăm uh, măsuri, uh, măsuri limitate, e limpede, dar uh, există și produse uh, am constatat, uh, care nu erau uh, dorite de consumatori. În țara mea am constatat că industria financiară, de exemplu, are o reputație legată de furnizarea de anumite produse, iar uh, consumatorii au primit compensații. E vorba de sume destul de mari. Deci, iată exemple despre domeniile în care putem folosi aceste uh, competențe. Am înțeles că ele nu figurează încă, regula, încă în regulament și trebuie să rezolvăm problema pe viitor. Mulțumesc. În numele grupului ECR, Ken Swinburne. Apologies for being slightly late. Um, having been tied up with the Commission talking about MIFID. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă pun o întrebare apropo de uh, reevaluarea directivelor uh, MIFID. Știm că în curând se va adopta această nouă legislație și vreau să vă întreb părerea dumneavoastră despre această evaluare și dacă puteți să ne spuneți cum vor evalua uh, piețele de acțiuni față de celelalte tipuri de instrumente bursiere și extraburtiere. Știm că uh, Comisia uh, Europeană pentru Piețe și Valori uh, Mobiliare a colaborat și cu alte instituții și instanțe de supraveghere și chiar vă întreb cum veți putea să colaborați și dumneavoastră cu instanțele naționale de supraveghere și reglementare, cum veți putea profita de sursele lor, de resursele lor atunci când dumneavoastră nu aveți suficiente resurse umane. Și cum vedeți dumneavoastră rolul AEVMP-ului într-un context uh, global pentru a putea uh, înlocui bine uh, rolul pe care îl avea înainte CSR-ul? These are two questions. Mi s-au pus două. Mai întâi, aș vrea să vorbesc despre felul în care aș putea să colaborez cu instanțele naționale de reglementare și să profit de experiența lor. Munca noastră nu va consta în supravegherea zi de zi a piețelor. Așa cum am mai spus și înainte, vor, eh, instanțele naționale de supraveghere vor continua să joace rolul, precum uh, și făcea, așa cum făcea uh, și uh, CSR-ul înainte, era mai degrabă un rol de coordonare a instanțelor naționale. Deci, uh, în aceste domenii unde nu există o supraveghere cotidiană a revoluției piețelor, vom avea nevoie de contribuția um, autorităților naționale de reglementare. Și este vital să profităm de toată um, experiența lor și de toate uh, datele pe care aceste autorități naționale le-au acumulat. Va fi un schimb de uh, informații cât se poate de uh, firesc între uh, AEVMP și Autoritățile Naționale de Reglementare. În cazul în care uh, uh, există persoane care lucrează la Autoritățile Naționale de Supraveghere care ar dori uh, să vină să lucreze uh, la noi. Eu, în calitate de președinte, am să fiu uh, deschis la asemenea posibilități. Vom mai colabora cu instanțele naționale și pentru dezvoltarea uh, tehnologiilor, a standardelor și vor exista mai mult ca sigur și alte sectoare în care vom putea să cooperăm. Dar vreau să insist asupra faptului că AEVMP este o nouă uh, entitate europeană, o nouă instituție europeană care trebuie să-și uh, stabilească baze solide. Deci, bineînțeles că facem schimb de informații și de bune practici cu autoritățile naționale de supraveghere, profităm de experiența lor, dar trebuie să ne uh, uh constituim și noi uh, propriul model de lucru și propria experiență. În ce privește rolul a AFMP la nivel uh, global și pe piețele financiare în general, dați-mi voie să insist asupra unui punct pe care uh, l-am uh, explicat în introducerea mea, și anume despre uh, uh, această concurență între uh, instanțele de supraveghere. Trebuie însă să fim siguri că un asemenea, o asemenea concurență nu este nocivă nici pe plan european, nici pe plan uh, mondial. E nevoie de foarte multă coordonare. Dacă ar exista un rol anume pentru AVMP, putem, pot să vă dau exemplul organizației uh, uh ECS, care este o instanță în care mai multe autorități de supraveghere dezbat și încearcă să vadă cum pot să uh, supravegheze mai bine evoluțiile piețelor. E o, un for în care facem schimb de experiență în ce privește felul în care funcționează piețele în diferite părți ale lumii. Vrem să vedem dacă există echivalență, de exemplu, între sistemele noastre de supraveghere și noi credem că acolo AVMP are un rol cu adevărat de jucat pentru a transmite asemenea informații. Și trebuie să evităm și orice fel de uh, suprapunere de competențe între AVMP și alte uh, uh, direcții generale ale Comisiei care până acum reprezentau interesele europene în acele foruri. Președinta, v-am lăsat să vorbiți un pic mai mult, dar pentru că vrem să vedem ocazia să vă exprimați bine punctul de vedere, trecem la următoarea uh, uh rundă și acum îi dau contul doamnei Corin Wertmann. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Domnule Maior, aș dori să vă întreb um, care credeți că va fi rolul dumneavoastră în ceea ce privește guvernanța corporatistă în uh, sectorul financiar și mă interesează uh, mai ales uh, care este perspectiva dumneavoastră în combaterea uh, primelor excesive. Parlamentul European își dorește reducerea acestor prime nu doar în sectorul bancar, ci în întregul sector financiar. Credeți că puteți colabora cu celelalte instituții în, în acest sens? Vă mulțumesc, doamna Votman, pentru această întrebare. Desigur, există o, o legătură între prima și uh, prerogativele Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe. Pentru mine un lucru este foarte important și este vorba de uh, problema, leg- de problema primelor și uh, consumatori. știm că o parte din uh, că o parte din uh, tranzacțiile false în care consumatorii au cumpărat uh, produse greșite până la urmă a dus este cauzată de, de o anumită, de o anumită organizare a acestui sector am discutat de care ar, ar trebui să fie rolul uh, intermediarilor. Deoarece dacă există uh, prea mulți intermediari, atunci nu există o transparență um, în cadrul acestor uh, tranzacții. Se pune întrebarea dacă uh, sfaturile acestor consilieri, acestor intermediari au fost cele bune. Uh, în diferite țări există propuneri ca aceste uh, comisioane primite de către intermediari să dispară pentru ca procesul de consiliere de, să devină într-adevăr independent. Acesta ar fi un uh, exemplu prin care um, această legătură între prime și consumatori va avea un efect asupra piețelor financiare și AFMP-ul se va concentra asupra acestui aspect. Ne vom concentra asupra, uh, în mod concret, asupra cum are loc uh, consilierea și intermedierea unor uh, produse, mai ales în condițiile în care o asemenea consiliere va avea efecte uh, negative. Deci, aceste întrebări trebuie să le uh, răspundem în cadrul autorității noastre. Doamna președinte, um, în numele grupului Socialiștilor și Democraților, Ghilardo Dominici. Vă mulțumesc. Aceste autorități au apărut pentru a putea face o evaluare a riscului sistemic. Dumneavoastră ați vorbit despre piața instrumentelor derivate A, și comisia noastră tocmai studiază regulamentul cu privire la uh, produsele derivate. Și mie mi se pare că este esențial să știm cum putem să obținem suficiente informații pentru a putea învinge această opacitate, această lipsă de transparență care există acum în evaluarea riscului sistemic. Și mă întreb dacă regulamentul a prevăzut resurse suficiente pentru AEVMP pentru ca ea, această autoritate să poată să obține informațiile pe care tocmai le-am menționat. Și cum aveți de gând să faceți pentru a culege, a obține tocmai aceste informații? I think indeed that the um... Cred într-adevăr că lipsa de transparență pe uh, piața produselor derivate a fost o problemă care a dus la această criză financiară. Uh, de exemplu, în ceea ce privește swapurile pe riscuri de credit, dacă dacă este să uh, vedem care a fost uh, situația în vârful uh, crizei economice în anul 2008, vom vedea că um, trebuia ghicit pur și simplu care este expunerea la aceste produse uh, derivate. Deci nu, nu exista niciun fel de motor, monitorizare a acestor uh, tipuri de uh, riscuri și se recurgea pur și simplu la simple estimări uh, legate de expunerea la um, swapurile pe riscurile de credit. Deci aici trebuie să există îmbunătățiri în sensul uh, monitorizării acestor uh, piețe, deoarece în momentul în care există un ghișeu unic de informare, vor vor exista informații mult mai precise care vor ajuta la uh, găsirea acestor riscuri sistemice. În cadrul uh, swap-urilor pe riscuri de credit, uh, în cazul acestor swap-uri a existat riscul cel mai mare, deoarece aceste produse nu au fost monitorizate până în anul 2008. Desigur, se pune întrebarea cât de, ma- cât de mare ar trebui să fie partea uh, pieței care uh, este, va fi încadrată în, în uh, acest sistem centralizat, însă să sperăm că o parte cât mai mare va fi uh, încadrată în acest sistem. Cu toate acestea, nu vom putea evita situația în care o parte a pieței se va afla în exteriorul acestui sistem uh, centralizat. Însă trebuie să avem un sistem de, uh, de reglementare în care cea mai mare parte a pieței să fie uh, centralizată. Și aș dori să subliniez uh, lucruri spuse deja. Va, vom avea un model combinat în cadrul căruia ne vom baza pe expertiza pe expertiză locală și pe expertiza centrală, deci trebuie să ne bazăm și pe expertiza celor care sunt uh, implicați în activitățile de supraveghere cotidiene ale acestor uh, piețe. Vă mulțumesc, mână, doamna președinte, în numele grupului ALDE, Ole Schmidt. Vă mulțumesc, uh, doamna președinte. În... Voi începe cu o remarcă generală și nu trebuie să-mi uh, răspundeți. Cred că ar fi fost uh, mai bine dacă, dacă prezența feminină ar fi fost mai largă astăzi. Însă nu trebuie să uh, răspundeți la, la această remarcă. Domnule Maier, v-ați referit la uh, produse um, periculoase și că vă doriți să interziceți anumite produse. Știți că există uh, anumite directive și domnul Bulman s-a referit la un caz legat de, de uh, vânzările în lipsă și doresc să vă uh, întreb, domnule Maior, dacă într-adevăr considerați că așa trebuie abordată piața prin interzicerea unor produse. Poate puteți să ne explicați mai în detaliu aceste uh, lucruri. Am impresia că și în Olanda ați interzis uh, foarte multe lucruri și veți face acest lucru și în uh, Uniunea Europeană? Vă mulțumesc. Este clar că nu sunt o femeie și nici nu sunt un om care interzice întotdeauna uh, totul. Ceea ce aș dori să subliniez în ceea ce privește uh, produsele adresate și pe care noi le furnizăm consumatorilor. În primul rând, consumatorii își doresc să aibă o alegere. Deci, când uh, recurgem la uh, o interzicere, aceasta trebuie să fie doar în cazuri excepționale. Deci va fi vorba de o activitate excepțională, deoarece, uh, în mod normal, pe piață trebuie să există um, diferite alegeri. Pe de altă parte, am văzut exemple în, în țara mea proprie unde se punea um, accentul pe crearea de uh, profituri fără a ține seama de preferințe, de obiective și de nevoile consumatorilor. Și din acest punct de vedere, într-adevăr, am recurs la uh, instrumentul interzicerii în viața mea. În anumite cazuri nu am acordat o, o licență de funcționare unor actori de pe piață, deoarece pe baza planului de afacere al acestora am putut să vedem că uh, orice ar fi produs, acest lucru ar fi avut uh, efecte negative asupra piețelor financiare. Deci nu vorbesc de consecințe negative doar asupra consumatorilor, ci de efecte negative și asupra uh, celorlalți uh, actori de pe piață, lucru care ar fi, care ar fi afectat până la urmă întregul sector. În ceea ce privește interzicerea vânzărilor în lipsă. Aș dori să fac câteva remar- remarci în ceea ce privește vânzarea în lipsă. Cred că ar trebui să dăm dovadă de um, consistență peste tot în Uniunea Europeană. Au existat măsuri în acest domeniu care nu au fost uh, constante din partea uh, autorităților de reglementare naționale. De aceea cred că trebuie să existe un numitor comun din acest punct de vedere. În al doilea rând, într-adevăr, cel care reglementează ar trebui să aibă prerogativele și puterile de a interveni pe, în piețele financiare, la fel cum avem uh, uh, puterea de a interveni pe uh, piețele de acțiuni în momentul în care există o asimetrie mare în ceea ce privește informația, în care există neclarități legate de actorii care participă la tranzacție și în momentul respectiv se opresc Uh, tranzacțiile pe uh, piețele de acțiuni. Și asemenea măsuri de urgență cred că ar trebui să există și în alte părți ale pieței, uh, inclusiv în părțile unde găsim aceste produse derivate. În final, aș doresc să spun că vânzarea în lipsă în sine nu este un procedeu negativ. Ajută la existarea, la consolidarea lichidității pe uh, piață și există cazuri în care cei care recurgeau la acest instrument de vânzare în lipsă și-au dat seama um, de problemele care există și asemenea vânzări în lipsă reprezintă un indicator uh, în, uh, pentru apariția unei bule speculative. Însă trebuie, trebuie să existe măsuri de interzicere, desigur, acestea trebuie să fie excepționale, însă trebuie să le poți avea la dispoziție. Vă mulțumesc, sună doamna președinte, a treia rundă în numele PPE-ului, Sirpa Pietikainen. Thank you. Vă mulțumesc. Toți liderii, conducătorii au nevoie de instrumente și aș vrea să îmi spuneți dacă dumneavoastră credeți că instrumentele pe care le veți avea la dispoziție vor fi adecvate. Cum credeți că actuala legislație ar trebui eventual ajustată? Vă dă ea suficiente puteri și competențe? Și apoi, e vorba de supravegherea micro și macro prudențială. În ce fel veți evalua Uh, riscul sistemic și supravegherea zi de zi a riscului sistemic și cum se împacă acest lucru cu supravegherea macro și microprudențială. Thank you very much. Uh... Vă mulțumesc. Regulamentul și competențele care sunt enumerate acolo mi se par suficiente în momentul actual. ESMA are multe lucruri de făcut și trebuie să se asigure că își va pune în aplicare aceste competențe. În realitate, atunci când o nouă instanță de supraveghere începe să funcționeze, ea se îmbunătățește pe măsură ce trece timpul și pe măsură ce înțelege mai bine cum funcționează piețele. Dacă avem puterea și vom avea puterea să supraveghem uh, uh, CRVM. Numai după ce vom fi început să ne exercităm competențele, vom vedea exact dacă avem puteri suficiente sau nu și dacă ele sunt adecvate sau nu. Dar, cum vă spuneam, în momentul de față ele mi se par suficiente și pe măsură ce va trece timpul, având în vedere faptul că uh, suntem o autoritate nouă cu competențe noi, ne vom da seama ce anume Uh, funcționează bine și ce nu. Și așa cum v-am mai spus și înainte, de fiecare dată când mi se va părea că există o insuficiență, nu am să ezit să o spun sus și tare. Eu am deja experiență uh, pentru că am lucrat într-o, în cadrul unei autorități naționale de supraveghere și știu că trebuie să poți întotdeauna să obții suficiente competențe de la uh, autoritatea de, uh, care face legile și că trebuie să fii în permanent contact, contact cu publicul. Noi vom lucra în strânsă cooperare cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Profesionale, precum și cu Autoritatea Bancară Europeană. Și Am văzut că în trecut nu am putut să monitorizăm foarte bine ce se întâmpla pe piața produselor extrabursiere și de aceea, cum spuneam, trebuie să colaborăm cu colegii din celelalte două autorități europene, precum și cei de la Comitetul European pentru Riscul Sistemic. Președinta, vă mulțumesc. Acum doamna Alen McCarthy în numele grupului socialiștilor și democraților. Cred că sunteți la curent cu evaluarea directivei uh, MIFID și cu textul despre uh, produsele derivate și despre uh, um, produsele de investiție novatoare. Vă întreb ce credeți despre aceste evaluări? Ce credeți despre nevoia de mai multă transparență? Chiar vreți să urmați exemplul autorității de reglementare uh, americane, mai ales a uh, CFTS-ului și să cereți să se facă uh, o, o lege echivalentă cu uh, uh, legea asupra transparenței din Statele Unite Americii și de asemenea veți cere, veți autoriza publicarea unor rezumate a tuturor discuțiilor care au loc la cel mai înalt nivel în autoritatea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Domnul Maia. Dacă îmi dați voie, aș vrea să insist uh, asupra unui aspect legat de directiva MIFID și reevaluarea acesteia. Am avut multe de câștigat în urma directivei uh, MIFID, mai multă concurență, mai multe venituri, un loc mai larg acordat tranzacțiilor comerciale cu uh, valori mobiliare. Deci, cum spuneam, pe ansamblu, mai multă concurență dar au existat și consecințe negative, mai ales o pierdere în domeniul transparenței, mai ales în ce privește felul în care erau stabilite prețurile. Pentru că acum prețurile sunt stabilite în loc, locații diferite. Deci, am avut de câștigat în domeniul concurenței între diferitele piețe, dar stabilirea prețului se face într-un mod mult mai opac ceea ce până la urmă este contrar obiectivelor pe care le aveai uh, pentru piețe. De aceea cred că ar trebui să facem o consolidare a uh, birocrației pentru a exista o armonizare a regulilor în ce privește uh, regulile cu, despre stabilirea prețului inițial, uh, calcularea prețului final, deci regulile să fie cât de cât armonizate între diferitele piețe de valori mobiliare. Cât despre transparență și rolul pe care organizația pe care noi o supraveghem poate să îl joace și cum putem noi să îmbunătățim lucrurile. Eu și oamenii din autoritatea mea, credem că dacă am avea un ghișeu la intrarea în clădirea noastră și să vedem câți reprezentanți ai piețelor ar veni la noi într-o zi și câți clienți, ne dăm seama că reprezentanții piețelor știu foarte bine unde ne aflăm și ce pot să vină să ceară de la noi, pe când uh, uh, reprezentanții investitorilor privați, ai clienților piețelor, nu știu foarte bine ce rol avem. De aceea, ni se pare că este o prioritate pentru noi, în calitate de autoritate de reglementare, să avem o întreagă dependență, uh, independență, mă scuzați, față de toate organizațiile pe care le supraveghem. Avem și un grup de părți interesate uh, unde uh, participanții la piață pot să vină să participe la reuniuni și să, să facă schimb de opinii cu um, um, autoritățile de reglementare a pieții. Felul în care se desfășoară consultările și felul în care noi putem să influențăm piețele, aici ar fi multă de spus Uh, am încercat să uh, rezum lucrurile, dar eu cred că vom comunica suficiente detalii ca să putem să demonstrăm că ne păstrăm independența. Doamnă McCarthy, am întrebat dacă veți publica aceste informații. Domnul Maier. Nu, v-am întrebat dacă veți publica uh, rezultatele discuțiilor pe care le aveți cu reprezentanții grupurilor de lobbying. Uh, Domnul Maier, eu uh, voi publica uh, procesele verbale ale reuniunilor unde participă reprezentanții piețelor. Doamna președintă, începem a patra rundă de întrebări și răspunsuri. Mă bazez pe ceasul din sală, deci cred că putem să mai avem câteva minute și pentru celelalte persoane care au dorit să ia cuvântul. Deci, dacă o să am timp, o să dau cuvântul și lui Peter Skinner și apoi lui Pascal Canfa. Elnök asszony, mm, nagyon rövid kérdéseim lesznek. Három rövid kérdésem lesz. Az el... Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș avea câteva întrebări și eu. Um, Sistem, sistemul uh, anterior, uh, comisia anterioară de supraveghere avea uh, doar uh, prerogative de transmitere a unor recomandări. Și astfel uh, um, au fost dezavantaje, desigur, în cadrul uh, acestui sistem. Și care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește extinderea prerogativelor pe viitor? Uh, Anterior v-ați referit la problemele legate de agențiile de rating și um, în ce măsură sunt responsabile aceste agenții pentru um, ratingurile pe care le emit. Și o, un aspect foarte important este legat de um, um datoriile uh, suverane ale statelor și cum credeți că poate fi rezolvată această problemă? A treia întrebare autoritățile, de uh, supraveghere vor avea dreptul de a interzice pentru anumite uh, perioadă de timp anumite produse de risc. Și care este uh, experiența dumneavoastră cu aceste produse? Get the answer to all of. Ședinte, îmi pare rău, ați pus trei întrebări, pentru că la început am spus că trebuie să puneți doar o singură întrebare, deci probabil că nu o să primiți un răspuns la toate întrebările. Domnule Maior, vă invit să faceți ce puteți. Trebuie să recunosc că traducerea nu a fost foarte ușor de înțeles, deci poate că nu am înțeles uh, total întrebările. În ce privește agențiile de rating, uh, în calitate de președinte, încă nu am vorbit, nu am avut ocazia să vorbesc cu agențiile de rating pe toate aceste chestiuni. Deci, uh, pot fi sucint la această întrebare am o experiență vastă în domeniul industriei uh, de auditare și s-ar putea să existe uh, asemănători, uh, asemănări între această industrie și și um, CRVM-uri. that are in place or the for uh, for CRA Sper să, ca această cooperare să ducă la o supraveghere prudențială eficientă. În ce privește guvernanța și reducerea deficitului, vă dați seama că nu este de competența AEVMP, e de datoria guvernelor statelor membre respective care încearcă să își, uh, să își reducă datoriile, deci nu e de competența noastră. Peter, mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte, o întrebare foarte scurtă după cum știți, eu sunt uh, implicat în activitatea Comitetului uh, Comun. Cum uh, credeți că ar trebui să arate activitatea noastră? Care sunt idealurile pe care ni le fixați și cum intenționați să interacționați cu noi? Eu sper să existe o cooperare activă cu um, Autoritatea pentru Pensii Europene și cu EIOPA pentru că asigurări europene pentru asigurări și pensii profesionale, pentru că cu toții facem uh, această supraveghere prudențială și avem uh, o misiune în comun, o rațiune comună de a exista. Uh, Uh, avem un exemplu foarte clar, conglomeratele financiare care furnizează activități de investiții, de servicii bancare și de asigurare. E un exemplu foarte clar de servicii în care vom fi obligați să cooperăm pentru că altfel nu avem cum să avem o activitate de reglementare eficientă. Vă mai pot da un exemplu în ce privește uh, consumatori, activitatea de, legată de consumatori. Există multe produse în care elementul de asigurare e combinat cu elementul de investiție sau, din contră, eveniment, uh, elementul de investiție este combinat cu uh, activitatea bancară. Deci, dacă dorim să Uh, lucrăm pe aceste produse și în uh, discursul meu inițial am spus că intenționez să cooperez cu celelalte uh, autorități de reglementare din domeniul asigurărilor și din domeniul bancar pentru a ne asigura că avem produse de calitate. Și, de exemplu, dacă în aceste domenii se impune uh, o interdicție, trebuie să comunicăm cu celelalte două autorități de asigurare și bancar pentru a ne asigura că e aplicată. Și, în fine, Pascal, ultima întrebare. Mulțumesc! Mă bucur, în primul rând, de faptul că ați luat un angajament ferm în fața noastră de a publica uh, procesele verbale ale reuniunilor cu uh, participanții uh, din partea industriei financiare. Bineînțeles că uh, ne vom asigura că promisiunea pe care ați făcut-o va fi cu adevărat ținută. În ce privește această, uh, această vânzare în lipsă, pentru că au mai, post, au mai fost puse întrebări de alți colegi, Aș dori să vă întreb dacă, în calitate de autoritate de reglementare, considerați că aveți suficiente informații la dispoziție pentru a pune în aplicare directiva privind abuzurile de piață și dacă puteți să ne spuneți dacă unii operatori de piață folosesc sau nu aceste uh, uh vânzări în lipsă, fără prevalidare, uh, în uh, Statele Unite avem, există un instrument ca autoritatea de reglementare să sancționeze Uh, prin activitatea de marcaj uh, anumiți actori de pe piață. E o dezbatere în curs pe piața europeană, la nivel european. Considerați că aveți suficiente instrumente pentru a uh, acționa împotriva acestor abuzuri de piață față de vânzările în lipsă? Încă o dată aș dori să fac o comparație cu uh, piața valorilor în acest uh, domeniu activitatea de reglementare pune capăt negocierilor, dar și uh, negocierilor, negocierilor uh, organizate de către participanții la piață. În acest domeniu vom încerca să ne inspirăm din acest model. Deci, da, într-adevăr, avem nevoie de aceste competențe pentru a, a acționa în cazul unor manipulări, nu numai pentru piața valorilor, dar și pentru alte piețe care vor fi sub supravegherea noastră. Dacă, întrebarea dacă vânzarea în lipsă a fost o problemă în anumite situații, în aceste situații, dovezile pe care le avem la dispoziție sunt neconcludente. După cum v-am spus, în a Vom avea o viziune de ansamblu, dar așa cum am spus, o parte dintre aceste probleme legate de datoria guvernelor vor fi legate de chestiuni foarte importante care uh, trebuie rezolvate la, nivelul, la nivel național al finanțelor statelor membre. În legătură cu întrebarea dacă a existat manipulare sau nu. Uh, am auzit tot felul de povești din partea autorităților diferite de reglementare. Noile reguli de reglementare ne vom permite să ne facem o imagine mai clară în legătură cu ce se întâmplă pe acest segment de piață, dar în orice caz, așa cum am spus ca și în piața valorilor, dacă considerăm că actorii de pe piață au un comportament de manipulare, trebuie să putem lua măsuri. Președinta, mulțumesc. E, uh, ne aflăm acum la sfârșitul acestei audieri. Am reușit să ne respectăm timpul alocat, am uh, putut introduce și două întrebări suplimentare. Vă mulțumesc pentru cooperare și iată, puteți pleca. And we have another hearing, so don't leave. Right, everybody, if we could... Uh... Dragi colegi, Trecem acum la a doua audiere a domnului Gabriel Tavares Bernardino, care a fost selecționat pentru a fi președintele Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale. Îi vom da cuvântul pentru declarația de introducere de 5 minute și apoi vom deschide dezbaterea. Deci, încă o dată vă reamintesc că vă acord un minut pentru o întrebare și candidatului îi acord 3 minute și maxim 3 minute și jumătate pentru un răspuns. Și vă repet, vă rog să nu puneți mai multe întrebări eventual două întrebări care decurg una din cealaltă, dar nu două sau trei întrebări distincte, pentru că nu o să primiți răspuns și, sau cel puțin am să interzic candidatului să nu răspundă, pentru că nu este cinstit. Gabriel, ai cuvântul pentru declarația ta introductivă. Thank you very much, Madam Chair. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președintă. Stimați uh, membri ai Comisiei de Afaceri Economice și Monetare din Parlamentul European, doamnelor și domnilor, este o foarte mare plăcere pentru mine să mă întorc în acest Parlament uh, în calitatea mea de uh, candidat pentru o funcție importantă și să pot să vă răspund la întrebări cu privire la Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale. Trăim vremuri grele și din cauza crizei economice s-au pus sub semnul întrebării competențele oricăror instanțe de supraveghere de a face față evoluțiilor de pe piețe. Eu cred că crearea instanțelor europene de supraveghere ne oferă o ocazie istorică de a putea um, revoluționa felul în care supraveghem piețele în Europa. Cred că va fi o plus valoare pentru stabilitatea financiară și că vom putea să obținem beneficii enorme, atât în interesul industriei cât și al consumatorilor. Părerea mea este că Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Profesionale trebuie să facă față mai multor provocări pentru a-și asuma cu adevărat rol. Prima provocare este cea a independenței. Dacă vrem să dovedim că suntem independenți, trebuie să avem o atitudine proactivă în, în folosirea uh, competențelor noastre. Trebuie apoi să fim coerenți, consecvenți și uh, să fim un factor de stabilitate. Trebuie să dovedim că suntem independenți atât față de statele membre, cât și față de comisie, cât și față de părțile implicate. De aceea trebuie să avem resursele adecvate. În același timp, EIOPA trebuie să se folosească de experiența și de cunoștințele membrilor săi. A doua provocare este să putem să implementăm un bun sistem de guvernanță. EIOPA trebuie să implementeze un sistem uh, robust care să se bazeze pe principiile transparenței, eficacității și eficienței. EIOPA trebuie să profite de toată diversitatea părților uh, implicate și de uh, toată experiența lor. Uh, pentru a avea o bună guvernanță trebuie să avem și un simț al răspunderii, să putem să dăm seamă față de părțile implicate, față de statele membre și față de uh, Parlamentul European. Noi suntem oricând gata să avem un schimb de opinii pe tot timpul mandatului meu. EIOPA va fi o rețea de uh, autorități de supraveghere și noi trebuie să reprezentăm o plus valoare pentru statele membre vom încerca să avem inițiative pentru ca uh, statele să fie mai bine pregătite pentru punerea în aplicare a noilor legislații din domeniu. De asemenea, ne dorim să stabilim o, un, niște uh, indici care să permită o alertă uh, preventivă. <clears throat> Și nu e vorba numai despre o continuare a ceea ce se făcea înainte, ci de o adevărată schimbare. Eu își va asuma responsabilitățile în coordonarea autorităților naționale de supraveghere pentru pregătirea uh, testelor de uh, stres pentru uh, bănci, pentru a uh, consolida protecția consumatorului. În plus, EIOPA trebuie să colaboreze cu celelalte autorități de supraveghere și cu Comitetul de Risc Sistemic pentru a contribui la evaluarea de ansamblu a riscurilor. Pentru a-și îndeplini obiectivele, EIOPA are nevoie de cunoștințe, de experiență și de leadership. Și cred cu toată modestia că eu sunt capabil să uh, îndeplinesc, uh, să corespund acestor trei criterii. Atât pe plan uh, național cât și internațional, eu am avut ocazia să îmi creez un adevărat bagaj de cunoștințe și să arăt că puteam să uh, uh, induc progrese în instituțiile în care am lucrat și un, atunci când a fost nevoie și uh, să fiu uh, creatorul, uh, inițiatorul unei adevărate revoluții. Am dovedit că pot să fiu competent și independent și cred cu adevărat în viitorul proiectului construcției europene. Îmi iubesc meseria și numai atunci când o fac cu pasiune, o fac bine. Cred că instituțiile sunt cheia, dar până la urmă oamenii pot să schimbe cu adevărat lucrurile. Și cu ajutorul dumneavoastră voi transforma Iopa într-o poveste de succes. Sunt deschis la întrebări și am să încerc să vă dau uh, răspunsuri cât mai completă. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Trecem imediat la prima rundă de întrebări și răspunsuri. În numele PP-ului, Jean-Paul Gozes. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue, Monsieur Bernardino. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Bernardino. O să vă pun aceeași întrebare pe care am pus-o și domnului Steven Maior. Ați spus în uh, declarația dumneavoastră că oamenii sunt foarte importanți. E adevărat, e un principiu de bază în instituții. Pe noi ne preocupă însă și condițiile în care au fost uh, făcute aceste numiri. Poziția de funcția pe care uh, vă, vi se acordă și noi ne întrebăm cel puțin uh, preț de o oră dacă acești președinți uh, au uh, cu adevărat capacitatea să conducă prerogativele acordate acestor noi autorități, pentru că Parlamentul European și-a dorit să avem o astfel de supraveghere europeană. Deci, domnule Bernardino, iată întrebarea, cum veți face conversia culturală pentru a trece de la funcția dumneavoastră actuală la cea pe care o veți avea mâine? Mulțumesc, domnule Gozes. Bineînțeles că înțeleg unde bateți și trebuie să vă mărturisesc că sunt onorat de faptul că am fost uh, ales de către uh, Comitetul de uh, Supraveghetori pentru a fi președintele acestei autorități. Cred că am suficientă experiență și am dovedit în trecut că am această capacitate de lider. Am uh, făcut acest lucru în activitatea uh, internațională la CEIOPS, Comitetul uh, Inspectorilor pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale. Am mai uh, făcut uh, parte și din alte organisme. Am participat uh, la dezbaterile de la Consiliu, le-am condus chiar cu privire la solvenții solvabilitate 2. Am uh, cooperat uh, cu președinții uh, celorlalte autorități europene de supraveghere și deci cred că am recunoașterea uh, colegilor, dar și autoritatea necesară. Bineînțeles că înțeleg punctul dumneavoastră de vedere și sunt de acord cu dumneavoastră că avem de-a face cu un proces. Un proces în care nu vom putea ca în trecut să încercăm să obținem uh, consensul, acordul la orice preț. Ar trebui uh, mai degrabă să ne ghidăm uh, după bunele practici și, bineînțeles, să ținem cont și de uh, regulament. Și în regulament se stipulează că președintele trebuie să aibă o viziune și să aibă un cuvânt de spus. După cum știți, eu nu vom avea un uh, vot uh, în acest comitet de supraveghere, dar cu siguranță voi avea o viziune și cred că e de datoria președintelui să aibă propria părere, o, o viziune. Consider că uh, colegii mei, uh, având în vedere experiența noastră trecută în domeniul supravegherii și reglementării, mă respectă și îmi respectă opiniile. Și mai cred că pentru ca Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Profesionale să fie uh, o să devină de succes, avem nevoie de cineva care să vorbească o aceeași limbă, cu autoritățile de supraveghere, care să înțeleagă diferențele, dar în același timp să aibă și o viziune clară în legătură cu viitorul și cu progresele care trebuie înregistrate. Și sper să am această viziune. Cred că, în orice caz, întrunesc condițiile necesare pentru a ocupa acest post. Mulțumesc. A doua întrebare, în numele grupului socialiștilor și democraților, domnul Skinner. Mulțumesc. Domnul președinte. Domnule Bernardino, în calitate de președinte, dacă treceți cu bine această audiere, bineînțeles, veți fi uh, un uh, far călăuzitor, un uh, lider politic pentru uh, statele membre. Sperăm, așa spus, că veți, uh, vă veți baza pe bunele practici, că aceasta este viziunea dumneavoastră. Cum intenționați să faceți acest lucru în uh, contextul Comitetului Comun, care este o uh, cutie goală uh, puțin uh, cam uh, vagă. Considerați că această cutie trebuie să fie umplută de aceste trei instanțe uh, pentru ca standardele și practicile de reglementare naționale să facă să convergă în această cutie. Mulțumesc, Peter, pentru această întrebare. Cred că acest comitet comun reprezintă o parte foarte importantă a sistemului european de supraveghere financiară. Și cred că trebuie să uh, construim, bineînțeles, într-o abordare pas cu pas, acest proces al cooperării. Avem o anumită experiență acumulată în trecut și dacă mă întrebați pe mine, eu cred că trecutul e un punct foarte bun de plecare pentru cooperare. Eu cred că în anumite cazuri uh, acest principiu se verifică, în altele nu. Trebuie să facem eforturi mai mari. Comitetul trebuie să acopere toate aceste domenii în care cele trei autorități vor trebui să coopereze. Cred că trebuie să alocăm resurse acestor, uh, acestei zone. În ce privește protecția consumatorului, conglomeratele financiare, trebuie împreună să construim ceva. Există mult prea multe domenii în care nu ar trebui să existe uh, răspunsuri sau reacții diferite și trebuie să cooperăm. Iau eu voi încerca să fiu vocea în acest uh, comitet uh, comun, bineînțeles, vocea asigurărilor și a pensiilor profesionale cu diferențele uh, specifice acestor domenii, dar și cu dorința de a îmbunătăți cooperarea. Această activitate în Comitetul Comun nu înseamnă însă că trebuie să ai o soluție unică la probleme diferite și aceasta este plus valoarea pe care o putem aduce. Cred că supravegherea și reglementările pentru asigurări și pensii pot aduce valoare adăugată acestui comitet comun. Nu ar trebui întotdeauna să adoptăm soluțiile valabile pentru sistemul bancar. Avem aspecte pozitive în domeniul reglementărilor pentru asigurări și pentru pensii și trebuie să învățăm unii de la alții. Acesta este spiritul cu care mă voi implica eu în acest comitet uh, comun. Voi încerca să uh, contribui la progres, dar și să respect uh, diferențele acolo unde ele există. Mulțumesc și acum, în numele grupului ALDE, Oli Schmidt. Thank you very much, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mă refer la același lucru la care s-a referit uh, Peter Skinner. Uh, Grupul ALDE și-a dorit existența unei singure autorități, de fapt. Nu am spune că misiunea pe care doriți să o îndepliniți dumneavoastră în viitor nu ar trebui să existe. Însă, uh, deși comitetul comun poate lucra împreună, vor exista probleme. Deci veți încerca să, uh, să, in, să integrați uh, toate aceste trei autorități într-un mod mai mare și uh, va fi acest lucru ambiția dumneavoastră în calitate de președinte. Vă mulțumesc, domnule Schmidt. Știu, desigur, care este poziția dumneavoastră în acest punct de vedere. Cred că avem în față o abordare pas cu pas. Și probabil, în acest moment, aceasta este uh, singura soluție și uh, cea mai bună soluție existența acestei separări. Cred că pe viitor, poate în 2-3 uh, ani și în cadrul acestui regulament se prevede o revizuire în viitor, va trebui să vedem în ce direcție vor merge piețele sunt convins că există domenii unde trebuie să colaborăm și unde trebuie să avem răspunsuri unice, însă așa cum i-am răspuns lui Peter, nu cred că trebuie să avem uh, soluții uh, universale, lucru care s-a dovedit a fi greșit în uh, trecut. Însă acest lucru nu înseamnă că nu putem uh, colabora și nu putem învăța unii de la alții. Ce vă pot promite însă este că voi colabora cu colegii mei pentru a construi o, pentru a contribui la o, abord, la o puternică abordare comună, pentru a, pentru a evalua aspectele unde există riscuri uh, transec, transectoriale. Nu putem uh, uh, aborda aceste riscuri transectoriale transsectoriale dacă nu avem un punct de vedere unic. Voi fi uh, foarte deschis față de dumneavoastră. O, o teamă de-a mea, o îngrijorare de-a mea legată de o autoritate unică este următoarea. Am văzut că în anumite țări, uh, și aceasta din motive bune, întotdeauna sistemul bancar reprezintă o, o prioritate. Și în situația actuală cred că avem nevoie de uh, oameni specializați, avem nevoie de um, experți și de priorități. Și dacă am avea o autoritate de supraveghere europeană integrată, ar fi foarte greu să punem accentul pe aceste uh, priorități. Eu nu voi fi uh, o persoană care va încerca să lucreze uh, singură însă cred că trebuie să vedem exact cum evoluează lucrurile uh, pe piață, cum uh, se dezvoltă industria financiară, cum se dezvoltă uh, conglomeratele financiare și apoi să ținem seama de aceste evoluții în viitor. Vă mulțumesc, doamnă președinte, în numele verzilor Sven Gigold are cuvântul. Bună ziua, mă bucur că sunteți aici. În primul rând, aș, aș avea două remarci uh, legate de discursul dumneavoastră. Ați spus că membrii uh, Comitetului de su- Comisiilor de Supravegheteri sunt clienți și apoi ați numit noua autoritate o rețea de supraveghetori. Și cred că cuvintele pe care le-ați folosit nu reflectă spiritul noi instituții. Este vorba de o autoritate europeană, nu este o rețea de uh, supraveghetori și clienții dumneavoastră, dumneavoastră nu sunt uh, membrii acestor uh, comisii, ci consumatorii europeni sunt uh, uh, clienții dumneavoastră și sunteți uh, responsabili în fața Parlamentului European. Uh, Acum ajung la întrebare. Mă întreb cum veți uh, folosi uh, puterile pe care le aveți la dispoziție pentru a uh, asigura bună funcționare în acest sistem și, și ce măsuri de reglementare suplimentare vă gândiți să introduceți în acest sec- în sector ținând seama de faptul că un eșec al acestor instituții a reprezenta o mare povară pentru contribuabilii europeni. Vă mulțumesc, domnule Gigold, spune domnul Bernardino. Aș dori să fac câteva remarci în ceea ce privește uh, discursul meu inițial. După părerea mea, EIOPA face parte dintr-o rețea de autorități de supraveghere. Desigur, trebuie, ă, servim cu toții ă, interesului comun european. Însă ă, deciziile în Europa vor fi luate de către supraveghetării europeni. În momentul în care am vorbit despre plus valoarea adusă de către Europa, m-am referit la următorul lucru. Una din puterile acestei autorități va fi să investigeze încălcarea, încălcările viitoare ale legislației europene. Însă, dacă poți face acest lucru înainte pentru uh, a avea contacte cu autoritățile de supraveghere naționale, pentru a uh, preveni uh, încălcările legislației europene, tot acest lucru aduce o plus valoare acestui proiect. Deci trebuie să lucrăm împreună cu membrii noștri și nu împotriva acestora. Și acesta este spiritul noului regulament, după părerea mea. Desigur, un domeniu important, așa cum ați spus, este abordarea noastră față de riscurile sistemice. Și știți foarte bine că există o dezbatere legată de riscurile sistemice și uh, asigurări. Un lucru uh, este sigur, riscurile sistemice și asigurările uh, sunt diferite față de riscurile sistemice și uh, domeniul bancar, dar este vorba de domenii diferite. Acest lucru nu înseamnă că, după părerea mea, asigurările și pensiile nu se pot uh, confrunta cu probleme sistemice, probleme care se pot uh, amplifica dacă există riscuri sistemice care vin din sectorul bancar. Știți de sigur că fondurile de pensie și fondurile de asigurare reprezintă investitori uh, foarte importanți uh, pe piață și am văzut că criza bancară a, a fost reflectată și în sectorul asigur- asigurărilor. Și desigur vom încerca pe viitor să găsim uh, indicatori pentru măsurarea riscurilor sistemice în domeniul asigurărilor, un domeniu diferit de cel bancar ce instrumente avem la dispoziție pentru a împiedica asemenea situații. În primul rând, eu cred în rolul uh, supravegherii. Cred că ar fi foarte ciudat dacă nu aș crede că supravegherea este importantă. Cred că ar trebui să existe o abordare bazată pe risc în procesul de supraveghere. Și desigur, în ceea ce privește uh, instituțiile de mari dimensiuni care uh, ar duce la, la probleme în cazul în care ar da faliment, acestea ar trebui să fie supuse un, unei supravegheri uh, mai mari. Ar trebui să avem mai multe informații legate de aceste instituții. Însă uh, creșterea, de exemplu, uh, cerințelor de, de capital propriu reprezintă deja o parte a răspunsului la aceste uh, probleme. Grupurile care sunt expuse la un risc mai mare, mai mare trebuie să aibă o, un capital propriu mai mare. Și un lucru important este să analizăm întotdeauna efectele uh, cumulative deoarece acestea sunt uh, cele mai importante. Și sunt convins că prin uh, solvabilitate 2 deja avem un pas foarte important uh, care asigură capitalul necesar pentru grupurile de asigurări. Vă mulțumesc, doamna președinte, în numele grupului ECR, Vicky Ford are cuvântul. Vă mulțumesc. Aș dori să vă pun o întrebare uh, legată de pensii. Săptămâna trecută, comisia noastră a votat un uh, raport referitor la pensii. Acolo s-a spus că pensiile sunt. Uh, pentru pensii sunt, uh, reprezent, sunt responsabile mem- statele membre. S-a cerut acestora uh, îmbunătățirea sistemului, mai ales în momentul în care o pensie uh, poate fi Uh, purtată dintr-un stat în altul. În ceea ce privește această directivă, eu am îngrijorări în ceea ce privește punerea în aplicare în uh, statele membre. Dumneavoastră, în uh, calitatea de președinte al EIOPA, veți avea prerogative legate de măsuri în condițiile în care uh, directiv, aceste directive nu sunt puse în aplicare. Deci care uh, considerați că este rolul dumneavoastră și sunteți pregătiți să uh, puneți în aplicare aceste prerogative? Vă mulțumesc. Știți că pentru mine pensiile sunt uh, foarte importante. Deseori uh, asigurările par să fie în uh, prim uh, plan, însă, după părerea mea, pensiile sunt foarte importante. Am fost activ în domeniul, de, în domeniul reglementării pensiilor și îmi place foarte mult acest domeniu. Înțeleg, desigur că există principiul subsidiarității în ceea ce privește pensiile și um, directiva uh, EIOPA reprezintă un pas de armonizare uh, minimă din acest punct de vedere. După cum ați spus, EIOPA va avea uh, puterea de a analiza uh, gradul de implementare a acestei directive. Cred că este foarte important ca, pe de-o parte, să există oameni care înțeleg ceea ce se întâmplă în domeniul pensiilor, un domeniu care este diferit de asigurări și de bănci. Există caracteristici proprii aici, există riscuri proprii și după părerea mea, eu mă aflu într-o poziție foarte bună pentru a uh, elabora aceste an- analize elabora aceste analize, deoarece am fost implicat în acest proces atât în uh, țara mea cât și uh, la nivel european și aș dori să profit de această uh, posibilitate pentru a vă uh, prezenta viziunea mea în ceea ce privește viitorul uh, pensiilor în viitor. Știm cu toții cât de important este al doilea pilon pe piața europeană. Există și această legătură între solvabilitate 2 și pensie. După părerea mea, sunt complet deschis din acest punct de vedere lucru care nu este valabil pentru uh, toți. După părerea mea, uh, în ceea ce privește reglementarea pensiilor în Europa, mai pot fi făcute îmbunătățiri, de exemplu, în domenii cum ar fi uh, guvernanța, rolul uh, uh ang- angajaților în uh, sistemele de pensii. De asemenea, în ceea ce privește uh, siguranța pensiilor, există spațiu de îmbunătățire și eu sper că voi putea uh, contribui la aceste lucruri. Parlamentul uh, trebuie să se implice și Consiliul are un rol important, însă sper ca și eu să pot contribui din acest punct de vedere pe viitor. Vă mulțumesc. În numele PPE-ului, domnul Nitras. Eh, Ja byłem trzeci, ale, ale jestem drugi. Bardzo dziękuję. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur să vă urez bun venit în uh, postura de candidat, pentru că experiența dumneavoastră personală, pozițiile pe care le-ați ocupat în trecut, reprezintă pentru noi garanții Ați vorbit despre nevoia de coordonare. între agențiile locale de supraveghere, pentru că și dânsele au competențe. Doream să vă întreb în ce măsură sunteți pregătit să folosiți potențialul acestor uh, agenții naționale, mai ales ținând cont de noua directivă pentru cerințele de capital. Mă gândesc la cazul special al Poloniei, unde există o temere din partea participanților pe piață, căci s-ar putea ca autoritățile de supraveghere să destabilizeze piețele locale. Și aici uh, ar putea să aibă uh, un rol de jucat autoritatea europeană de supraveghere. Deci ce credeți despre acest uh, rol pe care îl puteți juca? Vă mulțumesc, domnule Nitras. Cred că rolul de coordonare pe care va trebui să îl îndeplinească EIOPA este unul crucial. Asta nu înseamnă că vrem să fim o sursă de probleme pentru uh, autoritățile de supraveghere locale. Supravegherea uh, regulată zi de zi rămâne o competență națională. Noi vom încerca să coordonăm activitățile agențiilor locale. Și apoi vom monitoriza dacă legislația este pusă în aplicare corect. De aceea spunem că noi reprezentăm o plus valoare față de uh, comitetul care există acum și care nu are aceste, această putere de monitorizare a implementării legislației. Mai consider că, mai, că avem nevoie de trei lucruri. În primul rând, o abordare echilibrată, una prudentă cu privire la adecvare și apoi să putem să reevaluăm complexitatea și cred că trebuie să ne gândim bine la interesele întreprinderilor mici și mijlocii. Nu spun că ar trebui să avem două sisteme diferite, ci unul singur, dar care să uh, fie suficient de ușor de înțeles, de aplicat, astfel încât IMM-urile să aibă posibilitatea să continue să facă afaceri. Este esențial pentru uh, uh activitatea economică. și trebuie să avem și perioade de tranziție adecvate, ceea ce va fi uh, uh, în interesul țărilor mici și a întreprinderilor mici. Trebuie să avem timp suficient la dispoziție pentru a implementa noua directivă pentru cerințele de capital, noua directivă privind uh, uh, situațiile de uh, insolvență și de directiva privind transparența, cred că ar trebui să avem un cadru comun pentru activitățile de supraveghere în Europa. Și pe viitor vom vedea că a fost o alegere bună crearea unui asemenea, unui asemenea cadru. Va fi prima oară în istorie când vom avea un cadru european comun de supraveghere este un pas înainte față de simpla adoptare a unor uh, noi legi, directive, regulamente europene în domeniul supravegherii și uh, existența unor autorități care chiar să poate să urmărească punerea în aplicare efectivă a acestor norme și legislații. Acum, numele grupului socialiștilor și democraților, doamna Liza Ferrera. Vă mulțumesc! Este o plăcere deosebită să vă avem printre noi. Vreau să vă întreb următorul lucru. Prima persoană care ocupă o asemenea funcție de conducere are posibilitatea de a modela uh, instituția pe care o conduce, de a da orientări de viitor. Și știm că pe piața asigurărilor și a pensiilor ocupaționale există uh, nenumărate interese în joc, naționale, internaționale, se exercitează presiuni. În industria de asigurări, uh, uh riscul uh, uh, și uh, obținerea de profit din evaluarea riscului a devenit uh, uh, ceva la ordinea zilei și atunci mă întreb cum veți putea face pentru a apăra cu adevărat interesele cetățenilor, interesele consumatorilor, cei care, de exemplu, plătesc o poliță de asigurare. Și credeți că avem nevoie de o, o în consolidare a temeiului juridic sau că mai degrabă aveți nevoie de o, o, un buget mai mare pentru a avea resurse mai multe? Domnul Bernardino, am să răspund în engleză dacă nu vă supărați, doamnă Ferreira. EIOPA va avea cu adevărat un cuvânt greu de spus și probabil că și felul în care uh, um, vom, ne vom alege colaboratorii va fi important, pentru că avem nevoie de colaboratori cu adevărată viziune de viitor, cu un spirit deschis. Dacă nu aș fi corespuns eu însumi acestui profil, nu mi-aș fi depus candidatura pentru un uh, uh, post atât de important. Eu cred că întrunesc uh, condițiile pentru a conduce acest proiect. Știu că în domeniul nostru de competență există nenumărate interese și unele sunt divergente. De 21 de ani lucrez uh, în domeniul supravegherii pensiilor și a asigurărilor. Și cred că știu ce înseamnă să aperi interesul public și îmi iau angajamentul de a face acest lucru în, uh, în exercitarea noilor mele funcții. Protecția consumatorului este un uh, lucru deosebit de important Mie îmi pasă mult de protecția consumatorului și e bine că s-a inclus acest element în uh, regulament. Da, este uh, o uh, competență a statelor membre, ține de subsidiaritate, dar eu cred că duceam lipsă de un proces la nivel european pentru a putea apăra mai bine interesele consumatorului, mai ales în ce privește pensiile și asigurările. Cred că putem să îmbunătățim lucrurile dacă colaborăm mai bine cu reprezentanții industriei, dacă încercăm să evidențiem cele mai bune practici, de exemplu, în ce, în privește dezvăluirea, publicarea de informații. Eu cred că aici ar trebui să schimbăm puțin uh, metodele. Oamenii ar trebui să aibă acces la toate informațiile relevante în trecut am putut să constatăm că atunci când ai acces la prea multe informații, acest lucru este nociv pentru consumator. Deci ar fi bine dacă am putea să avem uh, informații disponibile, publicate, care să fie uh, relevante, să fie ușor de comparat și care să dea uh, uh, toate elementele de care au nevoie consumatorii în ce privește uh, costurile, în ce privește uh, riscurile asumate, în ce privește condițiile unui contract. Deci, cred că putem să facem uh, mulți pași pe această cale pentru a proteja mai bine interesele consumatorilor. Da, resursele bugetare uh, au importanța lor, și sper că autoritatea bugetară va mări uh, bugetul pe măsură cu um, ambițiile um, acestui proiect. Dar trebuie să facem totul pas cu pas. Și trebuie să ne uităm și la anumite uh, piste Uh, care sunt deja prevăzute în regulamentul de funcționare unora dintre colaboratorii mei, le va fi greu să plătească această cotă de 60% în fiecare an. Dar eu am încredere în viitor și sper să am mijloace suficiente pentru a angaja uh, colaboratori uh, competenți și ai putea plăti pe măsură. Mulțumesc în numele grupului ALDE, domnul Wolf Klintz. Mulțumesc, uh, Domnule Bernardino, ne-am dorit să avem uh, în toate domeniile economice o piață funcțională în Europeană, inclusiv al serviciilor uh, financiare. Știm că atunci când e vorba de asigurări și uh, scheme de pensii, încă suntem foarte departe de locul unde ne-am dorit să ajungem. Mai avem și condiții și mai inegale de concurență dacă facem o comparație cu SUA. Uh, vedeți uh, vreun rol pentru dumneavoastră pentru a încerca să depășiți toate aceste diferențe și pentru a ne asigura că asigur, asigurătorii europeni au până la urmă acces la piața americană. Mulțumesc, domnule Clint. O întrebare foarte bună, bineînțeles. Bine, nu o să vă spun că, bineînțeles, o să soluționăm această problemă uh, imediat. Știți că avem uh, ani de zile de dezbateri cu partenerii americani în legătură cu condițiile care să ne permită să intrăm pe piața lor. Însă, acum cred că avem o șansă unică pentru a îmbunătăți situația. Cu solvabilitate 2 și cu uh, procesul echivalent, avem ocazia de a exercita presiune asupra prietenilor noștri americani și îmi iau angajamentul să fac tot ce pot pentru a ajunge la un dialog de calitate cu ei, pentru a îmbunătăți uh, situația. Și singurul mod este să ne asigurăm că se îmbunătățesc condițiile de convergență uh, între cele două sisteme. Ceea ce nu înseamnă că vindem solvabilitate doi americanilor. Nu o vor cumpăra cu siguranță, știm acest lucru. Însă, cred că există o șansă să avem un dialog cu ei, să examinăm uh, uh, sferele, de, domeniile diferite, uh, de la capital, la guvernanță, resolvabilitate 2 și să îmbunătățim activitatea. De exemplu, supravegherea de grup. Bineînțeles, nu putem să avem o astfel de supraveghere în... Nu putem avea Uh, simetrie cu partenerii americani fără o astfel de supraveghere și în Statele Unite. Și trebuie să le spunem pe față acest lucru. Deci eu o să încerc să fiu cât mai uh, clar, mai transparent uh, și mai puternic în mesajul meu împreună cu colegii mei. Și cred că avem cu adevărat o oportunitate. Pentru că permitem și altor țări eh, din lume să intre în această convergență în supravegherea eh, financiară, eh, asigură și așa mai departe și o oportunitate pe care o acordăm și prietenilor americani. Mulțumesc. Trecem la runda cu numărul 3, de Mitchell în numele PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să pun două întrebări Continu acum, uh, în primul rând, întrebarea colegului Clintz. În ce privește condițiile de concurență egale și protecția consumatorului, în unele state și în statul meu am avut parteneriate sociale care au avut rezultate pozitive, dar care ne-au adus și într-o situație în care sindical, sindicatele, uh, guvernul, bugetarii au uh, și-au tras jar la oala lor și consumatorii nu au fost uh, neapărat bine reprezentați în acest uh, proces. Deci cum ne puteți asigura că în domeniul asigurărilor și al pensiilor veți uh, respecta prioritățile consumatorilor și dacă nu puteți uh, să uh, depășiți subsidiaritatea, ați putea să instituiți niște tabele de comparație pe care să le prezentați uh, Parlamentului, să vă putem uh, pune întrebări pe marginea lor și așa mai departe pentru a ajunge aceste condiții de concurență egale. O a doua întrebare legată de, legată de implementare și de valoare adăugată. Știm că această implementare încă nu are loc. Ce măsuri intenționați să luați și ce sancțiuni veți aplica pentru a vă asigura că ea se va aplica? Mulțumesc, domnule Mitchell. Bineînțeles că și consumatorii trebuie să-și facă auzită vocea. Și regulamentul uh, cred că ne furnizează câteva răspunsuri foarte clare în acest domeniu. Consumatorii pot să fie reprezentați în uh, aceste uh, comitete de părți implicate. Avem două astfel de comitete, unul pentru asigurări și unul pentru uh, fondurile de pensii. Suntem într-o situație nouă. Și bineînțeles, e un aspect foarte important și eu sper să avem reprezentanții consumatorilor în ambele uh, comitete pentru ca ei să își uh, exprime îngrijorările, temerile. Dar cred că avem cu adevărat uh, multe uh, beneficii dacă prin acest reprezentanți ai consumatorilor primim informații în legătură cu tendințele de pe piață, care sunt temerile consumatorilor, care sunt produsele pe care consumatorii uh, și-ar dori să le vadă mai transparente pe piață sau care este poziția consumatorilor în legătură cu soluționarea problemelor potențiale pe viitor. Deci cred că rolul acestor paneluri nu este doar unul pasiv, ci și unul activ și deci rolul reprezentanților consumatorilor este foarte important. Bineînțeles, mai există și uh, principiul subsidiarității. M-am referit deja la el. Dar eu intenționez să pun la punct o strategie clară, respectiv ca consum, uh, consumatorii să fie o prioritate pentru mine. E un principiu important pentru mine. Și putem face multe în acest domeniu. De pildă, putem analiza cele mai bune practici, uh, dezvăluirea de informații, așa cum am spus. Putem să analizăm piețele europene, piețele statelor membre, pentru a, uh, sau din perspectiva consumatorilor. Bineînțeles că întotdeauna o să fiu la uh, dispoziția Parlamentului European și să am schimburi de vedere cu dumneavoastră pe aceste teme. Cu privire la implementare, e un domeniu în care autoritățile europene de, supra, de supraveghere trebuie să schimbe cu adevărat lucrurile. Cred că trebuie să avem resurse proprii pentru a verifica implementarea în statele membre a deciziilor luate de aceste uh, autorități de supraveghere. Avem uh, nevoie de resurse proprii. E diferi, o situație diferită de peer review-uri. E, uh, una e să verifici implementarea și alta e să te asiguri că aduci îmbunătățiri. Și, încă o dată, voi acorda prioritate și acestui domeniu. Mulțumim! Următorul, în numele socialiștilor și democraților, Ola Ludvigson. Tack för ordet, fru ordförande. Jag, hör, jag kan säga att jag hör vissa... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu detectez câteva semnale care mă îngrijorează, uh, respectiv faptul că această autoritate de supraveghere nu funcționează chiar bine. Și de aceea aș dori să pun două întrebări. Prima legată de procesul de lansare. Care considerați că sunt principalele provocări legate de funcționarea sau lansarea acestei autorități, pentru ca ea să ajungă la, să, să funcționeze la, la maximum de potențial. Apoi, până acum, uh, în legătură cu resursele umane și financiare uh, de care această autoritate va avea nevoie. Până acum am constatat o lipsă de transparență. Care este poziția dumneavoastră? Considerați că aceste resurse sunt suficiente pentru ca această autoritate să funcționeze bine? Pentru că dacă dorim să înființăm o nouă autoritate, ea ar trebui să își uh, desfășoare uh, obligațiile din uh, mandat. Mulțumesc, domnule Ludrickson. Deja M-am referit la o parte din factorii importanți în uh, procesul de lansare al acestei autorități. Sigur că un program uh, robust uh, de funcționare e foarte important, pentru că vom face o schimbare de mentalitate de la comitete la autorități și se vor schimba și competențele și prerogativele. Și am, am făcut acest lucru în ultimile luni și vom continua să procedăm la fel și în primele luni ale acestui an. Referitor la buget, ca să vă spun pe șleau, eu aș fi preferat să am o linie independentă, separată în buget și nu o linie comună uh, din uh, bugetul general al Comisiei. Dar până la urmă nu aceasta a fost decizia adoptată. Sigur că trebuie să folosim resursele pe care le avem la dispoziție cât mai eficient, dacă mă întrebați dacă am suficienți bani pentru a-mi uh, îndeplini toate obiectivele, ar fi o prostie din partea mea să spun că așa este. Avem nevoie de priorități și trebuie să le stabilim în funcție de resursele bugetare. Și încă, însă sper și mă bazez și pe sprijinul dumneavoastră ca treptat bugetul nostru să crească, pentru ca până la urmă să reflecte o, o, aceste obiective, ambițiile uh, proiectului nostru. Știm cu toții că este un proiect ambițios și probabil că pe viitor vor interveni schimbări și uh, noi obiective și bineînțeles că bugetul trebuie să le reflecte. Deci, voi încerca să stabilesc priorități în funcție de resursele pe care le avem și, bineînțeles, voi încerca și să fiu proactiv, să obținem o majorare treptată a resurselor noastre financiare și, încă o dată, mă bazez pe sprijinul dumneavoastră. Mulțumim! În numele grupului PPE, Astrid Luling. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule candidat. La plenara următoare, plenara trecută a Parlamentului European de la Strasburg, la am votat acest raport uh, referitor la pensii. Un sistem uh, durabil de pensii pentru Uniunea Europeană. În cele două comisii competente avem divergențe de vederi cu privire la portabilitatea, la transferabilitatea pensiilor din pilonul 2. Colegii din Germania consideră că această transferabilitate ar pune în pericol sistemul lor. Mai există și alte divergențe de opinii cu privire la calcularea criteriilor de la Maastricht privind uh, deficitul public și includerea deficitului de pensii în aceste criterii, pentru că ele, e vorba de pactul de stabilitate în Luxemburg avem, de exemplu, o, un excedent financiar și o rezervă care să permită statului să spună că deficitul este de 1,4%, ori fără aceste rezerve care se topesc acum, acest deficit ar fi deja 4% și nu de 3%. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în acest sens, ce intenționați să faceți. Și o a treia întrebare. Avem această directivă Solvabilitate 2 și vom avea și autoritatea dumneavoastră. Președinta o întrerupe pe vorbitoare. Doamna Luling, considerați că mai avem nevoie de garanții suplimentare în sistem? Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Luling. Mulțumesc, doamna Luling. O să încerc să răspund la întrebările dumneavoastră. Referitor la pensii, mi-am exprimat deja poziția. Odată cu evoluția sistemelor sociale din Europa, cred că ne dăm seama cu toții că ar trebui să existe un rol și pentru sistemele publice, dar și pentru uh, pensiile private. Și cred că putem să obținem un cadru pentru siguranța pensiilor în Europa care să ne aducă mai multă valoare adăugată decât uh, o minimă armonizare pe, pe care până acum am obținut-o. Ceea ce nu înseamnă nici că pot să obțin o armonizare maximă. Dar cred că putem face ameliorări în beneficiul uh, lucrătorilor și a consumatorilor noștri. V-ați mai referit la un aspect, la transferabilitate. Bineînțeles, ar trebui să fie un element uh, foarte important al oricărui sistem de pensii. Sunt sigur la curent că e vorba de o dezbatere politică în Europa. În trecut au fost uh, tot felul de tentative pentru a depăși aceste obstacole și de a obține o abordare comună europeană. Din păcate nu s-a putut uh, până acum, pentru că e vorba de o decizie politică până la urmă. Și într-adevăr, și eu consider că e un element foarte important în sistemele de pensii. Și dacă ne uităm la starea economiei și această nevoie de a genera, de a crea locuri de muncă uh, în economie, cred că transferabilitatea este un element foarte important. Un alt element pe care cred că trebuie să-l discutăm și să-l punem pe tapet în uh, domeniul pensiilor, îl reprezintă echilibrul între două aspecte. Pe de o parte siguranță, dar pe de altă parte și uh, faptul că trebuie să ne permitem aceste pensii generoase și că cred că trebuie să existe un echilibru între cele două elemente. Nu putem să acordăm securinal. Uh, securitatea întotdeauna costă. Deci trebuie să obținem un echilibru între un sistem în care uh, includem securitatea, dar și uh, faptul că ne putem permite aceste pensii. Și cred că aici uh, e un potențial pentru o mai bună împărțire a riscurilor pentru beneficiari, dar și pentru piețele financiare, care trebuie să vină cu soluții inovatoare, soluții mai bune în ce privește uh, siguranța pensiilor în Europa. Mulțumesc! Încă mai avem timp pentru o întrebare și e rândul grupului ALDE. Ramon Ramos are cuvântul. Well, I, I would like to, to... Aș dori să folosesc acest uh, minut pentru uh, Autoritatea Europeană pentru Bănci, dacă acest lucru este posibil. Eventual Pascal Canfin poate prelua. Thank you. <laughs> je, je voulais utiliser la, la minute que j'ai Mulțumesc. În minutul pe care l-am la dispoziție o să vă pun o întrebare, o întrebare care a fost adresată și uh, președintelui desemnat pentru uh, autoritatea privind valorile mobiliare. Vă puteți uh, uh angaja să publicați uh, toate procesele verbale ale reuniunilor pe care le aveți cu reprezentanții industriilor, așa cum a spus uh, uh autoritatea de reglementare din SUA, astfel încât uh, deputații să știe cum arată aceste schimburi pe care le aveți cu reprezentanții industriei. Merci beaucoup, Monsieur Canfin. I think that, uh... Vă mulțumesc, domnule Canfin. Desigur, trebuie să respectăm acest uh, regulament și prevederile acestui regulament. În regulament se spune deja că, de exemplu, toate discuțiile și toate avizele emise de comisia în care sunt reprezentanți sunt reprezentanți, reprezentanții industriei, vor fi publicate și vor fi făcute accesibile publicului. Desigur, în, de, în decursul muncii mele vor avea loc uh, discuții formale și informale cu reprezentanții industriei. Eu sunt uh, convins că transparența este un lucru uh, foarte important și că noi trebuie să aducem o valoare adăugată din acest punct de vedere. Deci dacă acest lucru este în spiritul regulamentului, eu nu voi avea nicio problemă cu publicarea proceselor uh, verbale. Pentru că doar așa putem ține seama de interesele diferiților actori. Deci acest lucru nu reprezintă o problemă pentru mine. Desigur, în ceea ce privește avizele industriei și acesta, și acesta cred că ar trebui să fie publicate. Cred că întrebarea era legată de, de, de obligația industriei de a publica aceste informații. Da. Dacă au loc uh, discuții neoficiale între uh, autoritatea noastră și reprezentanții industriei, cred că comportamentul și atitudinea normală ar fi să publicăm aceste informații dacă uh, participanții la această, ambele părți ale acestei discuții sunt de acord cu acest lucru. Eu susțin uh, transparența, nu cred că este nevoie să existe lucruri secrete în uh, acest domeniu, deci dacă acest lucru din nou, este în spiritul regulamentului, voi uh, publica orice uh, informație atâta timp cât nu este vorba de um, informații secrete care nu pot fi uh, publicate. Vă mulțumesc, doamna președinte. Ah, s-a încheiat și această audiere. Mulțumesc pentru că am respectat calendarul. Am reușit să avem din nou o întrebare suplimentară puteți pleca acum. Mă refer acum la Gabriel, deoarece restul colegilor trebuie să rămână pentru că ajungem la a treia și la ultima audieră. Câteva minute de pauză, apoi ne întoarcem. okay, everybody, if you could resume. Dacă puteți să luați din nou loc, stimați colegi. Okay, we are, we are now proceeding to our third... Trecem la a treia și ultima audiere. Este vorba de audierea cu Andreea Enria, care este candidatul ales pentru poziția de președinte al Autorității Bancare Europene. Vă aduc aminte de procedura pe care o avem. În primul rând, domnul Enria ne va prezenta o declarație de deschidere de 5 minute și apoi vom trece la runde de întrebări și răspuns, răspunsuri. Un minut va fi alocat pentru fiecare întrebare și uh, doresc să vă aduc aminte că nu ne dorim întrebări multiple, complexe, deoarece pentru fiecare răspuns sunt alocate 3 minute și jumătate pentru a putea respecta acest format de 5 minute pentru fiecare răspuns, pentru fiecare întrebare și răspuns. Un format care a funcționat foarte bine până acum. Și acum îi dau cuvântul lui Andreea. Vă mulțumesc foarte mult și bună dimineața, doamnelor și domnilor! Acest nou tip de autoritate europeană de supraveghere marchează un, o schimbare majoră în cadrul instituțional. Sunt conștient de faptul că este nevoie de o continuitate pentru a avea un progres în uh, sensul uh, unui cadru de supraveghere mai integrat. sistemul actual uh, nu a putut uh, îndeplini uh, cerințele necesare. În anul 2007, înaintea crizei economice, mi-aduc aminte că am publicat rezultatele unui studiu, studiu pe marginea progresului, progreselor realizate. Și mi-aduc aminte că la acest studiu au participat, la acest sondaj au participat și anumiți membrii acestei comisii. Majoritatea participanților la acest uh, uh, sondaj au, uh, au apreciat uh, rolul uh, CEPS și uh, toate aceste instituții, însă toți participanții la piață au spus că nu au uh, văzut că există un impact uh, serios, relevant al instituțiilor noastre în viața cotidiană, în realitățile cotidiană. Și odată cu apariția crizei, Lipsa acestui impact a devenit din ce în ce mai evidentă uh, odată cu răspunsurile naționale. Parlamentul European a fost printre primii care au cerut uh, o modificare, o schimbare în acest domeniu. Autoritatea Europeană um, pentru bănci, desigur, are la dispoziție puteri uh, importante și trebuie să ne asigurăm că vom face uz de aceste prerogative. Sunt conștient de faptul că va fi uh, o provocare importantă. Există așteptări foarte mari și există uneori conflicte de interese. Care va fi contribuția mea dacă voi fi confirmat în funcția de președinte? Ei bine, eu am uh, o, un angajament deja de mult timp de a construi un uh, sistem de supraveghere european. Din anii în care lucram la Banca Centrală Europeană, am uh, încercat și am uh, promovat uh, propunerile care acum s-au realizat în, în sistemul actual. Și um, am înaintat deja mai de mult această propunere pentru un singur uh, regulament. Sunt convins, de asemenea, că acest cadru de supraveghere va avea succes dacă va fi acceptat de uh, autoritățile și de autoritățile naționale de supraveghere. Desigur, uh, nu vor lipsi conflictele și problemele în momentul deoarece uh, vom, uh, va, va trebui să găsim un uh, consens fără a sacrifica calitatea. Însă acest uh, regulament ne, dă la, ne pune la dispoziție instrumentele pentru a rezolva acest conflict. Trebuie să stabilim uh, priorități clare și să rezolvăm așteptările pe care le au actorii din partea noastră. După părerea mea, uh, o primă prioritate trebuie să fie succesul uh, testelor de stres pentru bănci. Trebuie să ne asigurăm că băncile vor supraviețui unor șocuri serioase și trebuie să ne asigurăm că băncile care nu pot supraviețui acestor șocuri vor fi supravegheate îndeaproape. În al doilea rând, Banca, autoritatea europeană trebuie să pună la dispoziție o, un ghid uh, de reguli uh, clare. Și aici mă gândesc la uh, lucrurile hotărâte la summitul c 20 de anul trecut, capitalul băncilor, compens, compensațiile și așa mai departe. Este vorba de domenii în care nu trebuie să existe o competiție din punct de vedere al reglementării. Așa cum s-a spus deja într-un uh, raport al acestui Parlament, nu este uh, uh, suficient să avem doar reglementări teoretice dacă practica nu este coordonată. Deci trebuie să verificăm care sunt rezultatele măsurilor pe care le avem. În plus, trebuie să ne asigurăm că rolul Autorității Europene pentru Bănci este înțeles de cei care participă la această piață, respectind, respectând obiectivele Comisiei uh, exprimate prin uh, actul uh, pieții unice. Aș dori să spun că este foarte important să fim uh, independenți față de industria bancară, în același timp independenți față de instituțiile uh, naționale, pentru a uh, evita influențele asupra acestei piețe. Sunt însă și conștient că Uh, independență, în ceea ce privește independența, uh, răspunderea este pur și simplu cealaltă față a monedei. Și dincolo de instrumentele uh, prevăzute în regulament în ceea ce privește răspunderea, cred că ar fi bine să existe um, alte canale de comunicație, de exemplu prin încurajarea unor vizite a deputaților la Londra. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, una doamna președinte. Trecem acum la întrebări. Prima, în uh, numele PP-ului, uh, Borg. Domnul Balț. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Enria, cred că aveți un CV foarte interesant. În acest moment, uh, văd că sunteți încă angajat la Banca, Banca Italiei din Roma Și aș dori să vă pun o întrebare care a fost uh, pusă uh, deja și de colegul Gozes, de exemplu. Cum doriți să asigurați faptul că autoritatea dumneavoastră va fi într-adevăr independentă și care va fi, vor fi capacitățile de uh, pune în aplicare care va fi raportul autorității dumneavoastră cu autoritățile naționale. Un alt punct care ne interesează pe noi aici la Parlament foarte mult. Ați spus că vă doriți un, dial- un dialog activ cu Parlamentul European și poate puteți să ne precizați uh, mai multe detalii în legătură cu acest dialog. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Independența este un aspect cheie, după cum am spus deja independența față de autoritățile naționale este un lucru complex, deoarece este vorba de un sistem care trebuie să funcționeze ca un sistem, deci autoritățile naționale trebuie să facă parte din munca autorității noastre. Însă când am, uh, în cadrul interviului cu Consiliul de Administrație, există o diferență mare. Dacă este să, să dacă ne-am uitat, uh, dacă este să vedem numele celor particip- care au participat la aceste discuții, chiar dacă membrii acestor, acestui Consiliu sunt uh, selectați ca șefi ai autorităților naționale, în acest moment sunt membrii ai unui Consiliu uh, European, a autorități europene și loialitatea lor ar trebui să fie în interesul Uniunii în general. O idee ar fi, de exemplu, să schimbăm uh, numele, cartonașele cu numele um, acestor membri. Până acum, în uh, CEPS, se obișnuia să lucrăm cu uh, comisii de experți. Deci, experții naționali pregăteau aceste întâlniri și până la urmă acești experți experți naționali sunt cei care încearcă să se opună cât mai mult schimbărilor. Ce înseamnă acest lucru? În momentul în care uh, o temă ajungea să fie discutată de către noi, să pierdea uh, conținutul, substanța respectivei uh, teme. Deci de aceea trebuie să ne uh, asigurăm că schimbările se întâmplă deja din, uh, de la nivelul autorităților naționale. În cadrul uh, băncii Italiei, eu am fost obișnuit să uh, am fost obișnuit cu acest sentiment de independență. Și știți că pun, uh, am fost obișnuit să pun foarte mare valoare pe independență. Independența de judecată, independența în analizarea interesului public pe care, pe care îl urmărim. Desigur, m-am aflat și în, trecut în situații la Banca Centrală Europeană, de exemplu, când s-au manifestat conflicte cu interesele naționale sau au existat uh, conflicte și cu interesele uh, băncii Italiei în momentul în care mă aflam la Banca Centrală Europeană. Însă pot să vă spun că niciodată Banca Națională Italiană a exercitat presiune asupra mea în uh, pentru a uh, respecta interesele naționale ale, eu, ale Italiei și eu niciodată nu am urmat interesele naționale când am uh, știut că există un alt interes european. În ceea ce privește dialogul cu Parlamentul European, desigur, există uh, diferite instrumente din acest punct de vedere. Eu voi veni, voi răspunde la orice invitație din partea dumneavoastră, însă pot să vă spun că uh, munca Autorității Europene pentru Bănci va fi oricum o muncă transparentă, publică. Vor, fi, vor exista audieri uh, publice, consultări publice, documente uh, publicate pe internet și așa mai departe. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna președinte. Următoarea întrebare, domnul Presedo, din uh, partea grupului socialiștilor și democraților. Sí, muchas gracias. Eh, quisiera yo también dar... Vă mulțumesc. Vă urez și eu bun venit la comisia noastră. Este prima oară când avem un candidat pentru postul de conducere a acestei agenții de supraveghere și suntem deosebit de interesați să ne jucăm rolul. Noi nu ne dorim numai să existe avize europene în domeniul supravegherii, ci și niște acțiuni luate la nivel european. Și de aceea, în momentul în care uh, punem bazele unei asemenea instituții, vrem să ne asigurăm că ea va fi uh, condusă de o persoană eficientă și care chiar își dorește ca ceea ce este scris pe hârtie să se transforme în realitate. Noi avem multe ambiții pentru această autoritate și în curând va trebui să prezentați primele teste de rezistență pentru bănci. Știți că în trecut aceste teste nu au, s-au dovedit credibile pentru că au fost bănci care le-au reușit și care apoi au, avut probleme. Nu putem spune decât că suntem satisfăcuți de uh, experiența dumneavoastră trecută și despre uh, opiniile dumneavoastră despre um, activitățile pro-ciclice. Vă mulțumesc, domnule Prezedo. Sunt de acord cu dumneavoastră. Va trebui să dau dovadă de capacități de uh, lider. Avem nevoie de așa ceva în domeniul activităților băncilor. Și mi se pare indispensabil să punem interesul european mai presus de toate. Eu lucrez de mulți ani în acest mediu în care se întâlnesc mai multe comitete și știu că atunci când ești văzut ca un reprezentant al interesului european, ai un rol mai bine acceptat de uh, coordonare a intereselor naționale. Cred că, datorită uh, experienței mele trecute uh, de colaborare cu alte uh, instanțe europene și naționale, am putut să um, capăt competențele necesare pentru a fi un lider potrivit. Testul de rezistență va fi un exercițiu delicat. Aceste teste de rezistență nu sunt uh, niște teste care să prevadă ce se va întâmpla pe viitor. Putem să estimăm care vor fi evoluțiile piețelor uh, în următoarele săptămâni sau următoarele luni și rezultatele testelor de rezistență să fie puse sub semnul îndoielii. Pentru testele de rezistență făcute anul trecut, uh, uh, CEPS s-a gândit la un uh, scenariu cu condiții cât se poate de um, dure. Ne-am gândit la un procent de 50%, pe când, de exemplu, știu că pentru testele de rezistență din Statele Unite ale Americii s-a ținut cont de un procent de 15%. Și dacă este să ne gândim la ce s-a întâmplat în Irlanda cu acest uh, colaps al unei bănci importante și cu problema datoriei suverane. Da, e adevărat că în testul de rezistență nu s-a ținut cont, pe care l-a trecut banca din Irlanda, nu s-a ținut cont de uh, um, factorul uh, riscului de credit dar sunt convins cu dumneavoastră că aceste teste de rezistență trebuie să devină o procedură mai credibilă și pe care să te poți baza mai mult. Există patru uh, domenii în care aș vrea să fac uh, schimbări. În primul rând, metoda. Testul de rezistență de anul trecut uh, a fost uh, o, a constituit o procedură internă. Ori eu mi-aș dori acum să uh, facem publice uh, rezultatele acestor teste și să explicăm uh, care sunt condițiile uh, pe care le-am ales pentru aceste teste de rezistență. Apoi, îmi doresc să avem un scenariu cu condiții și mai aspre decât uh, și mai severe decât anul trecut. Apoi, un alt aspect care poate este cel mai dificil, acela de a ne asigura că avem instrumente adecvate și suficient de uh, puternice și să putem să avem o evaluare între egali, pentru că la testele de rezistență precedente au existat uh, uh, multe bănci cu situații similare, dar care au avut rezultate diferite și nu am putut cu adevărat să le comparăm. Apoi, ultimul aspect, cel al uh, disponibilității lichidităților, dar ar trebui să avem o procedură separată pentru uh, lichidități și să ținem cont, să acoperim și uh, acest uh, capitol. Mulțumesc, spune doamna președintă. Nu mai reușesc să iau notițe, vorbi, atât de multe lucruri ne spuneți. Acum, doamna Silvigulară, numele ALDE. Vă mulțumesc. Ați avocat numele lui uh, Tomaso Padaschio și cred că sunteți mai uh, întristat decât mine uh, pentru că nu puteți să fiți uh, astăzi uh, la Milano ca să-i omageați uh, memoria. El spunea că Consiliul este un cartel al naționaliștilor. Ce o să puteți face atunci când vă veți ocupa noua funcție pentru a uh, discuta cu statele membre. Noi am văzut foarte bine cum au reacționat statele membre. Nu își doreau, sau ce obțin, nu toți își doreau o asemenea supraveghere, pentru că vor fi uh, oarecum Um, vor întâmpina dificultăți la care nu se așteptau sau pe care nu și le doresc în viitoarele relații cu sistemul bancar. Și vreau să știu dacă dumneavoastră veți lua hotărâri care vor avea un impact bugetar, uneori un uh, mare impact bugetar pentru statele membre și dacă va apărea un asemenea scenariu, cum veți uh, reacționa? Domnul Enria. Mai întâi, vă mulțumesc pentru faptul că ați vorbit despre uh, tot ceea ce a făcut uh, Tomaso Scabadie în acest domeniu. Când ne gândim la interesele naționale, cred că trebuie să trecem de la o atmosferă de unanimitate um, la un cadru în care oamenii vor trebui să-și asume responsabilitățile la un uh, sistem în care se va vota. Și va trebui să dăm uh, oamenilor din jurul mesei, um, părților uh, implicate în uh, uh, EBA, că uh, reprezintă interese europene și nu numai naționale. Trebuie să fie clar pentru toată lumea că competențele EBA vor fi cu adevărat folosite și există sectoare în care uh, EBA va avea uh, um, posibilitatea să ia hotărâri care vor fi prioritare față de interesele naționale și care vor impune, vor exercita presiuni asupra acestora din urme. Tocmai pentru a evita un blocaj din cauza intereselor unora sau altora, aveam nevoie de această autoritate de supraveghere la nivel european cu viziune europeană. Cred că în întrebarea dumneavoastră vorbesc despre această clauză fiscală. Pentru mine este foarte important dacă autoritățile se comportă ca și cum această clauză nu ar exista. Pot să apară situații în care statele membre să se plângă că noi ne Uh, amestecăm în treburile lor interne, că uh, um, le, uh, nu le respectăm suveranitatea pe plan fiscal. Dar există proceduri speciale care permit statelor membre să facă asemenea obiecții. Lucrurile sunt clare. Nu e vorba mai despre niște discuții în culise pentru a se ajunge la modificarea um, deciziei luate. Parlamentul a făcut un lucru bun atunci când a modificat regulamentul pentru a se asigura că supravegherea uh, are un impact fiscal, pentru că ne dorim prevenirea unor viitoare crize, ne dorim ca să nu mai fie nevoie de banii contribuabililor pentru a salva uh, bănci. Deci trebuie să uh, fie niște măsuri uh, bine justificate. Pentru ca autoritățile naționale, precum și cea europeană de supraveghere, să poată să joace rolul care le-a fost atribuit. Acum numele verzilor, domnul Giggold. Mulțumesc! Bun venit și din partea noastră! În primul rând, nu vă ascund faptul că salut spiritul european pe care l-ați exprimat și e o diferență plăcută de alți candidați la o funcție atât de importantă pe care am audiat. În al doilea rând, m-ar interesa să știu cum doriți să folosiți competențele dumneavoastră în, domeni, în două domenii. Cum intenționați să vă asigurați că Uh, extra bilanțierele băncilor vor fi supravegheate în mod adecvat. Știm că s-a uh, vorbit de acest lucru deja. Cum intenționați să vă asigurați că aceste extrabilanțiere ale băncilor sunt cu adevărat supravegheate? Și, într-adevăr, Uh, în domeniul drepturilor consumatorilor, protecția consumatorilor, cum vă veți asigura că băncile sunt mai performante când asigură consiliere și când vând produse clienților în detaliu sau cu amănuntul. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Într-adevăr, uh, se referă la două domenii foarte delicate. În ce privește chestiunile legate de extrabilanțiere. Am considerat, am constatat că în ce privește produsele și vehiculele financiare, uh, sursa de eșec în domeniul supravegherii a fost incapacitatea băncilor de a uh, supraveghea aceste tranzacții și trebuie să uh, recunosc că au fost șocat de diferențele între statele membre în acest domeniu. Nu e sigur de un domeniu legat uh, doar de uh, supraveghere. Bineînțeles că tot, e foarte importante și sunt normele de, uh, de, de audit și de contabilitate. Ele ar fi trebuit să intre în sfera uh, de competențe autorității Uh, de supraveghere. Deci, într-adevăr, o astfel de autoritate de supraveghere poate juca un rol în acest domeniu. Și aveți uh, uh, dreptate când invocați acest sistem din umbră, sistem bancar din umbră. Iată, aceasta a fost și concluzia reformei de la G20, care a fost propusă în luna noiembrie. Dacă ridicăm ștacheta pentru bănci, acordăm și stimulente într-un fel, de a muta riscurile în părți mai puțin reglementate ale sistemului uh, financiar. Și cred că ar fi foarte important să avem o abordare globală sau o perspectivă de ansamblu uh, privind această tranzi tranziție a riscurilor. Și cred că noi, sigur, putem uh, interveni, putem să ne facem uh, datoria în acest domeniu, cel puțin dacă sunt numit în uh, funcție, voi uh, propune. E foarte important pentru că în domeniul în care apare un risc, în momentul în care intervine o criză, entitățile care ar trebui să vină cu sprijin sau cu lichidități, în orice caz rămân băncile. Și deci e o chestiune foarte importantă. Sfera de, a, de, de exercițiu a supravegherii trebuie să uh, vizeze această apropiere între bănci și uh, asumarea riscului. Protecția consumatorului este foarte importantă. În trecut uh, ne-am dat seama că nu au fost făcute suficiente eforturi în acest domeniu. Avem un, uh, o, o propunere de activitate pentru Autoritatea Bancară Europeană care nu include suficient protecția consumatorului. Deci trebuie să ne întoarcem la uh, comitetul nostru director și să facem propuneri. Ar fi nepotrivit din partea mea să uh, vă spun că, să vă promit că vom face acest lucru, dar vă pot da opinia mea personală. Sigur că există domenii în care comisia este deja prezentă și care sunt și uh, Uh, de competența Autorității Bancare Europeană, uh, creditarea responsabilă, uh, garanțiile cheie, iată tot atâtea exemple, dar din analiza documentelor care figurează pe pagina internet a Comisiei cu privire la piața unică, există două domenii cel puțin în care ne-am dorit să existe progrese. unul este transparența condițiilor aplicate conturilor de economii. Eu am constatat cu ochii mei cât de greu este să asigur protecția consumatorului în acest domeniu și un al doilea domeniu este stabilirea unor facilități extrajurisdicționale între, pentru, pentru uh, litigii între uh, bănci și consumatori. Mulțumesc, vă reamintesc că nu putem pune mai multe întrebări, uh, două întrebări care să nu aibă legătură între ele, ceea ce înseamnă că Pascal nu mai primește cuvântul din nou. Reprezentantul EC, Pecky Ford, mulțumesc. Ați uh, vorbit despre testele de stres care ne-a arătat că Uh, băncile europene aveau nevoie de 6,3 milioane de euro și uh, la șase luni mai târziu băncile irlandeze au nevoie, nevoie de 10 ori mai mulți bani. În legătură cu acordul de Basel II, există tot felul de amendamente care solicită tot felul de scutiri. E foarte greu să facem legătura între uh, acest stres, test de stres pentru bănci și uh, băncile pe care uh, intenționați să le protejați. Cum intenționați să readuceți încrederea în băncile europene dacă uh, nu sunt verificate băncile la nivel internațional. Care este poziția dumneavoastră în legătură cu Uniunea Europeană, cu comportamentul său, care acordă derogări Uh, acordului uh, Basel II în ce privește cerințele de capital. Sunteți persoana care îi veți uh, apăra atât pe politicieni cât și băncile? Mulțumesc. Hinted that in the, in... Doamnă Ford, în legătură cu uh, testul de stres pentru bănci, am spus deja la, când am răspuns la o altă întrebare, uh, că e adevărat, a fost o dezamăgire, a fost o dezamăgire și pentru mine să constat ce se întâmplă. Trebuie să mărturisesc că sigur că pot fi furnizate și explicații, corect ar fi să vi le pot furniza. Prima e că ștacheta acest, uh, acestui test de stres este de 6% pe an, ori capitalul uh, pentru uh, băncile irlandeze, tocmai având în vedere aceste condiții de stres care domină pe piața irlandeză, e mult mai mare, e aproape dublu. Și deci această diferență imensă se poate explica și prin diversele etaloane alese. A fost și o problemă de finanțare la băncile irlandeze. Când aveai o bancă care e, uh, e în pragul falimentului, că toată lumea retrage lichiditățile, e sigur că nu, e suficient, nu, sunt uh, sufici, nu, nu există capital suficient. Trebuie să ridice cerințele de capital. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că aceste teste de stres Uh, trebuie să fie mai stricte și să avem uh, un fel de coroborare a rezultatelor autorităților de supraveghere. Nu ne putem baza doar pe uh, rezultatele autorităților naționale. Trebuie să ne asigurăm că avem peer review pentru a ne asigura că rezultatele sunt cu adevărat fiabile. În ce privește scutirile, derogările, eu cred că trebuie să ținem cont de anumite specificități ale pieței bancare europene când adoptăm regulamentul Basel, de fapt, eu cred că autoritățile europene de supraveghere au reușit să impună la Basel specificități europene, de exemplu. Mă refer la tratarea instrumentelor capitale care sunt emise de companiile listate la bursă sau o recunoaștere specifică a lichidităților care sunt uh, gestionate printr-o rețea de cooperative care există în anumite state membre. Aceste măsuri sau aceste aspecte figurează în textul final al uh, acordului de la Basel și deci uh, ele au fost impuse la bază de legislația europeană. Dar, în ce privește o recunoaștere specială a scutirilor sau a tratamentului special și altor derogări, în trecut, și uh, CEPS a fost întotdeauna împotriva derogărilor naționale și cred că, într-adevăr, trebuie să aprofundăm această direcție și cu cât dumneavoastră și uh, Consiliul vă puneți de acord cu privire la cerințele de capital 4, pentru ca aceste norme să fie obligatorii la nivelul, uh, euro, uh, la nivelul Uniunii Europene, cu atât mai, mult, mai, mai puține diferențe vor fi între bănci și uh, uh tratamentul care li se aplică. Mulțumesc! A doua rundă de întrebări în numele PPE, Otmar Caras. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Domnilor și domnilor, um, Mulțumesc pentru răspunsurile date până acum. Ați vorbit până acum despre prerogativele dumneavoastră, în același timp despre uh, conflictul de interese, provocări și uh, un singur regulament. Și aș dori să vă întreb dacă aveți la dispoziție toate prerogativele pentru a îndeplini toate aceste uh, lucruri. În cadrul uh, regulamentului, în cazul regulamentului 1, este nevoie de o armonizare completă și din acest punct de vedere um, duceți lipsa unor uh, reguli, unor uh, reguli globale pentru a crea această, acest proces de supraveghere european complet. Yes, thank you, Mr. Caras. Vă mulțumesc, domnule Caras, și vă mulțumesc și pentru munca dumneavoastră pe marginea proiectului de raport uh, referitor la cerințele de capital 4. Întrebarea dumneavoastră este dacă am prerogativele și competențele de care am nevoie. Cred că în acest uh, regulament se prevăd competențe mult mai puternice decât cele din trecut și cred că dacă voi fi confirmat în funcția de președinte al Autorității Europene pentru Bănci, obligația mea va fi să fac uz de aceste competențe la modul maxim pentru a, pentru a ajunge la un progres. Cred că nu ar fi bine, nu ar fi corect din partea mea să spun acum că am nevoie de mai multe prerogative, că acestea nu sunt suficiente pentru a progresa. Cred că trebuie să ne asigurăm că acest regulament va fi folosit la maxim și să ne asigurăm că exploatăm la maxim potențialul acestui uh, regulament în ceea ce privește unui regulament unic. Atât în uh, cadrul uh, regulamentului cât și în munca depusă pentru directiva Omnibus, există mai multe domenii în care vor exista niște reguli comune. Doresc să Uh, profit de această oportunitate pentru a spune un lucru uh, legat de acest regulament unic. După părerea mea, părerea mea a fost întotdeauna că acest regul, prin acest regulament nu trebuie să există un regulament unic care să se apropie peste tot în Uniunea Europeană. Cred că un aspect la fel de important este uh, viza, vizibilitatea reglementării europene față de reglementarea națională. Până acum, uh, am elaborat și am adoptat multă directivă care a fost importantă, însă ce este important pentru bănci în momentul, trebuie să, în momentul în care trebuie să pună în aplicare sunt regulile naționale. Așadar, nu există o adevărată vizibilitate pentru partea europeană a legislației și în cadrul experienței mele profesionale am văzut întotdeauna că supraveghetorii naționali dădeau, uh, dădeau vina pe ceea ce se întâmplă la uh, Bruxelles. De aceea este foarte important să separăm, să există o parte un regulament europeană în care să fie foarte clar ce reguli vin de la Bruxelles și apoi uh, reguli suplimentare de care este nevoie în anumite domenii care să uh, țină seama de caracteristicile specifice. Deci această barieră între cele două părți să fie vizibilă. După părerea mea, partea europeană în ceea ce privește aspectele tehnice ar trebui să fie uh, mai mare decât este cazul astăzi, mai ales în ceea ce privește supravegherea uh, macroprudențială. Însă, așa cum am uh, menționat deja, capitalul bancar, lichiditatea, compensarea, sunt toate, sunt lucruri care de, sunt destul de importante. Apoi, standarde obligatorii în ceea ce privește uh, procesul de supraveghere, acesta ar fi un domeniu dificil, deci cred că în acest moment am suficiente de domenii la dispoziție în care să fiu activ. Vă mulțumesc, doamna președinte. În numele grupului socialiștilor și democraților, Gianni Pitel are cuvântul. Vă mulțumesc. Doamna președinte, domnule doctor Enria, dumneavoastră care sunteți uh, șef la Banca de Italia uh, în acest comitet legat de supravegherea macroprudențială și ați fost un personaj cheie pentru, implica, pentru um, aplicarea în Italia a uh, directivei pentru cerințele de capital, a uh, tuturor uh, revizuirii cerințelor de la Basel și așa mai departe. Și atunci vreau să vă întreb dacă va exista vor exista lichidități suficiente pentru a permite băncilor să acorde creditele, mai ales uh, economiei și mai ales uh, întreprinderilor mici și mijlocii. Și vă întreb dacă nu credeți că ar fi bine ca autoritatea dumneavoastră să încerce să atenueze efectele negative a, un, a anumitor uh, a aplicării a anumitor directive. Vă mulțumesc, domnule Pitela, și dacă vă rog frumos să dați voie să răspund în engleză on the impact on, of, uh, of... Știu că există nenumărate îngrijorări legate de impactul acordului Basel III asupra finanțării economiei și mai ales asupra finanțării IMM-urilor. Raportul, proiectul de raport a domnului Caras pe marginea cerințelor de capital 4 exprimă deja aceste îngrijorări într-un mod clar. Însă aș dori să spun că s-a efectuat deja un volum foarte mare de muncă pentru a măsura și pentru a analiza care va fi impactul acestei reforme asupra băncilor, pe de-o parte, și asupra finanțării economiei, pe de altă parte. CEPS a, a publicat în decembrie un uh, larg uh, studiu de impact. Uh, mai, fost analizate mai mult de 200 de bănci din Europa și rezultatul este uh, următorul. Dacă ne uităm la cerințele generale de 4,5%, uh, cerințele minime plus 2,5%, um, acest uh, tampon de capital, ajungem până la urmă de, la pragul de 7%, uh, băncile analizate ar fi avut la sfârșitul anului 2009 o lipsă de 290 de miliarde de euro. Deci, desigur că există îngrijorări legate de impactul finanțării economiei. Și aș dori să spun că impactul s-a manifestat mai ales la, um, în cazul băncilor mari. Pachetul Basel III prevede o perioadă de tranziție lungă. Deci pentru a respecta aceste cerințe uh, Băncile vor avea timp până în anul 2018, poate chiar dincolo de acest an, în caz, pentru anumite instrumente de capitalizare. Prof, uh, profiturile acestor bănci în anul uh, 2009 a fost de 95 de miliarde de euro și 2009 nu a fost cel mai uh, profitabil an, să spun așa. Deci au, băncile vor avea nevoie până la urmă de 3 ani de zile pentru a pune deoparte acest capital. Uh, am dorit să, um, să am analizat și impactul macroeconomic prin intermediul unor instrumente macroeconomice a acestui uh, pachet. Și concluzia a fost că prin acest pachet impactul uh, comprehensiv asupra PIB-ului va fi de 0,22% în în, trei, în, 32, în cele 32 de semestre, trimestre care urmează uh, punerii, punerii în aplicare. Deci până la urmă este vorba de 0,33 o rată de 0,33% pe an. Și dacă comparăm această cifră cu pierderile în PIB care s-au manifestat în 2008 și 2009, vedem că merită să plătim acest uh, preț. În Italia, de exemplu, a fost o pierdere de 6% în acești ani. În ceea ce privește IMM-urile, îmi dau seama că este vorba de o temă foarte delicată, deoarece IMM-urile depind într-o foarte mare măsură de credite primite din partea uh, băncilor. Însă, aș dori să vă uh, aduc aminte, să vă atrag atenția asupra trei lucruri. În primul rând, există deja un tratament preferențial acordat uh, IMM-urilor în cadrul pachetului Basel III, lucru deja confirmat. În al doilea rând, este vorba de, uh, mai ales băncile mici și mijlocii, acordă credite IMM-urilor și aceste bănci mici și mijlocii vor fi cel mai puțin afectate de pachetul Basel III. Și în al treilea rând, noul cadru pune în aplicare instrumente uh, anticiclice pentru ca uh, băncile să aibă asemenea uh, perne de, de amortizare care să facă față reducerii um, creditului pentru IMM-uri. Însă, după cum am spus, autoritatea noastră trebuie să monitorizeze de aproape situația și dacă există probleme cu creditarea IMM-urilor, vom aborda aceste probleme. Doamna președintă spune că mai există doar patru întrebări și nu vom avea timp uh, pentru întrebări suplimentare. Deja suntem în uh, întârziere, așadar vă rog să nu puneți întrebări uh, duble, deoarece mm, candidatul nostru a răspuns pe larg la aceste întrebări în numele grupului ALDE acum, domnul Clintz. Domnul Enria, după criza financiară, statele membre au răspuns în mod diferit la problemele sectorului bancar. Unii au, um, au dat uh, credite, au avut loc fuzionari și așa mai departe și ca rezultat, până la urmă, situația care era oricum diferită din punct de vedere al competiției s-a agravat mai și mai mult. Și între timp, Uh, unele uh, țări au uh, hotărât introducerea unor taxe pentru bănci care sunt foarte diferite. Deci există tot felul de măsuri care afectează egalitatea de șanse în ceea ce privește competitivitatea. Aș dori să vă întreb care sunt măsurile la care vă gândiți dumneavoastră pentru a reduce aceste diferențe și pentru a ne asigura că va exista într-adevăr o piață internă și în ceea ce privește sectorul ban- bancar în Europa. Eine schwierige Frage. Uh, well, thank you. O întrebare foarte dificilă. Yes, different reactions, indeed, different Da. Într-adevăr, reacții diferite din partea diferitelor state membre. Și trebuie să laud munca pe care a făcut-o comisia, pentru că a stabilit criterii pentru acordarea ajutorului de stat în timpul crizei astfel încât uh, nu uh, am avut uh, răspunsuri chiar atât de diferite. Și în uh, pachetele de acțiune adoptate de diferitele state membre existau suficiente uh, stimulente pentru ca băncile să iasă cât mai repede din uh, această situație de uh, dependență autoritatea va trebui să-și aducă și ea contribuția în acest sector pe care l-ați menționat, domnule Clinț. Comisia a făcut o comunicare în luna octombrie anului trecut și la începutul lunii ianuarie am avut și un document de lucru în ce privește soluționarea crizelor. Cred că în aceste documente, în aceste două documente s-au făcut multe propuneri uh, îndrăznețe. Se spune, de exemplu, că băncile ar trebui să plătească o contribuție a niște fonduri care apoi să permită uh, um, finanțarea ieșirii din criză. Și chiar și această comisie a făcut uh, niște uh, propuneri uh, cât se poate de interesante, mai ales uh, doamna Ferrera în raportul dumneiei. Există motive bune pentru care putem să cerem băncilor să pună deoparte fonduri ex ante, care apoi ar putea să fie folosite pentru uh, a, a finanța uh, asistența în caz de criză. Astfel și uh, autoritățile de supraveghere ar avea o mai mare marjă de manevră pentru a se evita folosirea banilor contribuabililor. Trebuie să avem o vedere de ansamblu asupra pachetului propus de comisie. Pe de o parte, uh, uh, înăsprim cerințele de capital propriu și în documentele grupului uh, uh G20 se prevede că ar trebui să existe instrumente adiționale pentru a putea absorbi, pentru a putea uh, um, um, umple golul care s-ar crea dintr-o pierdere de capacitate a anumitor bănci. Și există diferite metode de calcul pentru uh, um, sarcina pe care o, economică pe care o va avea Uh, implementarea noilor cerințe de capital. Avem nevoie de un studiu de impact foarte bun. Vă mulțumesc, spune doamna Bowles, pentru a treia rundă uh, de întrebări și răspunsuri. Dau cuvântul în numele PP uh, domnului Mario Mauro. Vă mulțumesc. În calitatea mea de italian, vă mulțumesc că întotdeauna ați fost uh, uh chiparea independenței și cred că sunteți un uh, candidat de foarte bună calitate. Dumneavoastră ne-ați prezentat un adevărat uh, uh, caz care să îi preocupe pe uh, universitari. Am văzut să cum a evoluat uh, această criză și vreau să vă întreb dacă ar fi existat autoritatea dumneavoastră, cum ar fi trebuit să reacționeze, cum ar fi trebuit să se comporte. Mulțumesc, domnule Mauro. Întâi de toate, aș vrea să spun că SEPS Nu, n-am să... N-am să vă port pică dacă îmi răspundeți în engleză, spune domnul Mauro. SEPS a fost deja activ în anumite sectoare care acum constituie nucleul activității noi autorități. Noi știm că instrumentele de capital, de gestionare a capitalului sunt foarte diferite între un stat membru și uh, altul. Deja la CEPS uh, din 2005 am început să ne ocupăm de riscurile legate de uh, lipsa de lichidități și a durat uh, un pic înainte să ajungem la o concluzie, pentru că știți că trebuia să uh, obținem un consens. Deci cred că nu am fost suficient de uh, rapizi. Dar și dumneavoastră știți care sunt uh, uh, liniile de orientare publicate de CEPS asupra uh, lichidităților. Da, aveți dreptate că atunci când spuneți că uh, s-ar fi putut face mai mult uh, pentru a soluționa această criză dacă EBA ar fi existat deja. Și deja când am răspuns întrebării din partea domnului Giggold, ar fi fost bine dacă am fi avut o consolidare a uh, instrumentelor uh, financiare cu caracter structural. Dacă am fi cerut uh, o mm, metodă de răspuns mai omogenă, vedeți că există în unele țări instrumente de piață care sunt uh, reglementate și în alte țări aceleași instrumente nu sunt nici uh, reglementate, nici supravegheate. Deci ar fi fost mai bine dacă am fi avut mai multă, uh, un, un tratament mai omogen a tuturor acestor elemente. Atunci când a început criza, mi-aduc aminte de discuțiile pe care le-am avut la CEPS și, din păcate, nu uh, s-a ajuns la un consens pentru a lansa anchete în legătură cu uh, uh, gradul de risc pe care uh, care exista pentru ca băncile europene să uh, ajungă într-o situație de colaps, cât de expuse riscurile erau aceste bănci. Deci sunt convins că dacă autoritatea noastră ar fi existat deja, ar fi putut să-și aducă o contribuție, uh, contribuție prețioasă. Mulțumesc, doamna președinte. Acum, ultima întrebare uh, din partea socialiștilor și democraților, doamna Liza Ferreira. Mulțumesc foarte mult mi-a făcut plăcere să vă ascult astăzi. Întrebarea mea se leagă de o întrebare care v-a fost uh, adresată, dar la care aș dori să re revin. E vorba de gestionarea uh, riscului sistemic în sectorul bancar în Europa. Și asta e pentru că vă pun această întrebare pentru că în Statele Unite s-au luat deja măsuri și, pe de altă parte, pentru că, după cum știm, în Europa costurile pentru contribuabili necesită o reacție europeană, o reacție rapidă care să ne permită să îi liniștim pe cetățeni. Și trebuie să vă spun că, în calitate de deputat, eu mă simt răspunzătoare în fața cetățenilor mei. Deci, iată întrebarea mea. Uh, sper că veți fi numit în funcție și aș dori să știu că dacă această agenție ar putea să-și aducă contribuția la o soluție europeană pentru gestionarea uh, crizelor sistemice. Pentru că ați vorbit de tot felul de piste, de proiecte la nivel național și mă întreb dacă nu riscăm în momentul în care aceste soluții uh, sunt lansate, mă întreb dacă le vom putea aplica tocmai pentru că la nivel național statele au luat măsuri în amonte. Mulțumesc pentru această întrebare. Într-adevăr, este o chestiune foarte importantă. Cred că autoritățile nu ar trebui să uh, sau autoritatea autoritate nu ar trebui să se găsească într-o capcană din care să nu aibă ieșire. Uh, nu cred că ar trebui ca să avem doar o opțiune la dispoziție, pentru că ar fi haos pe piețe. Deci, trebuie să găsim modalitățile pentru a permite ieșirea din crize, din această capcane, inclusiv pentru instituții mari de pe piață. Cred că am mai răspuns în partea de această întrebare. Comisia a venit cu uh, propuneri foarte interesante, raționale. E foarte important să dăm autorităților posibilitatea de a uh, uh rupe, de a defalca activitățile băncilor, de exemplu, activele și pasivele, pentru care trebuie să se asigure continuitate și care, dacă nu, ar putea periclita interesele consumatorilor și poate chiar să aibă și un risc uh, sistemic. Deci uh, să facă diferența între aceste activități și să se lichiteze alte uh, activități ale unei bănci. Deci trebuie să avem instrumente comune. Trebuie să avem o urbanizare maximă în instrumentele pe care autoritățile naționale le au la dispoziție pentru a uh, soluționa astfel de probleme. Care ar fi rolul autorității bancare europene în acest proces? Comisia a pus deja problema, respectiv dacă autoritățile de supraveghere sau alte autorități ar trebui să se ocupe. Eu cred că autoritățile de supraveghere ar trebui să aibă un cuvânt important de spus, pentru că până la urmă autoritățile de supraveghere cunosc situația băncilor și pot veni cu soluția tehnică cea mai bună pentru a uh, rezolva o situație de criză. Deci cred că în legislația pe care Comisia s-a angajat să o uh, dea publicității înainte de vară, cred că ar trebui să se atribuie autorităților de supraveghere un rol important și mai ales în revizuirea articolului 136 al directivei privind cerințele de capital, uh, mecanismul de intervenție temporie. Uh, e un uh, articol legat de articolul 18 legat de competențele de urgență din regulament. Deci ar trebui ca autoritatea uh, bancară europeană să poată să uh, invoce aceste uh, competențe de reglementare și să intervină în sprijinul activității bancare. Mulțumesc. Domnul Garcia Magao, vicepreședintele nostru, are cuvântul pentru ultima întrebare. Vă mulțumesc, uh, doamna președinte. Aș dori să mă refer și eu la ce spunea doamna Ferreira. Singura întrebare care ar trebui să fie pusă ar fi întrebarea. Ar trebui să avem un uh, sistem european simplu pentru băncile transfrontaliere care reprezintă un risc uh, sistemic Considerați că trebuie să existe reguli uh, specifice pentru aceste entități transfrontaliere. Avem nevoie de o reglementare specifică pentru aceste tipuri de entități și credeți că avem uh, nevoie de un mecanism de soluționare a litigiilor pentru aceste entități și trebuie să avem fonduri de garanții și de depozite diferite de cele ale instituțiilor naționale pentru aceste bănci transfrontaliere care sunt expuse riscului sistemic, mai ales datorită dimensiunilor lor. Mulțumesc, domnule Garcia Margaio, și mulțumesc și dumneavoastră pentru tot ce ați făcut pentru acest uh, regulament care consolidează rolul uh, pe care autoritatea noastră îl va putea juca. Știu că în raportul Parlamentului European pe care Parlamentul l-a votat se acordă un rol mai important autorității noastre în soluționarea litigiilor legate de grupurile transfrontaliere. Se, dacă nu mă înșel, se propune crearea unei unități care ar trebui să se ocupe direct de gestionarea uh, crizelor acestor grupuri transfrontaliere cred că regulamentul nu merge suficient de departe, deci va trebui ca în cadrul pe care regulamentul uh, mi-l permite, dacă voi fi numit în funcție, să uh, facă lucrurile să evolueze puțin. Însă, consider că trebuie să avem aceste reguli uniforme uh, în soluționarea crizelor de către Uh, autoritățile naționale de reglementare și, așa cum am spus, cred că autoritatea bancară europeană trebuie să aibă un cuvânt greu de spus. În regulament se spune că autoritatea poate acționa ca un uh, mediator dacă există conflicte între autoritățile naționale, iar dacă are loc o reuniune între autoritățile naționale în ce privește soluționarea crizei bancare, sper că autoritatea bancară europeană să fie invitată la o astfel de reuniune și să poată Uh, acționa în calitate de parte independentă în soluționarea litigiului. Și dacă se există o tendință înspre o, un, un, un fond european de soluționare european, e o soluție pe care o sprijin cel puțin în principiu rolul autorității bancare europene ar fi foarte important, respectiv ar trebui să se asigure că finanțarea, fondurile uh, sau resursele necesare pentru acest uh, fond sunt cheltuite în interesul uh, cetățeanului european. Mulțumesc! Mulțumim pentru răspunsurile dumneavoastră cuprinzătoare. Îmi pare rău că nu mai avem timp pentru alte întrebări. Am avut prea multe întrebări duble deja. Deci, uh, uh, loviți-vă vecinul, pentru că din cauza lui nu puteți pune întrebarea. Am încheiat aceste audieri. Vom avea loc o dezbatere cu ușile închise doar pentru deputații ECON, deci persoanele care nu au uh, permisia să participe la această ședință ar trebui să părăsească sala.